Good morning. Bună dimineața. Cred că trebuie să începem pentru că avem uh, o agendă încărcată pentru că la ora 11 și 15 vine Ministrul Sănătății din Bulgaria. Primul punct de pe ordinea de zi este locația Agenției uh, Europene pentru Medicamente și dau cuvântul domnului raportor la VIA. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. O să fac o scurtă introducere despre contextul care ne-a adus la discutarea acestui punct, pentru că legislația trebuie să fie înțeleasă pentru a înțelege care este rolul Parlamentului și care sunt prerogatele noastre în stabilirea sediului. În primul rând, o să fac și câteva întrebări, o să pun câteva întrebări uh, și comisiei și agenției care sunt aici în sală, pentru ca să pot uh, clarifica anumite aspecte și în același timp pentru ca să primesc garanție, uh, o garanție cu privire la operativitatea acestei agenții. În primul rând, aș vrea să vă dau contextul. EMA, Agenția Europeană pentru Medicamente, a, care avea sediul la Londra, trebuia să fie transferată după Brexit până în 30 uh, uh, martie 2019, care este data ieșirii Regatului Unit din Uniunea Europeană, în altă țară. Pe 22 iunie 2017, în marginea Consiliului, liderii Uniunii Europene uh, au uh, aprobat o procedură specifică pentru ca uh, relocarea agențiilor EMA și EBA din Regatul Unit să poată să aibă loc. Ministrii au votat așadar în cadrul Consiliului Afaceri Generale în 2017 uh, și sediul care a fost ales pentru EMA a fost Amsterdam, în țările de jos. Așa cum știți cu toții, această selecție s-a făcut printr-o procedură specifică și a existat la sfârșit o egalitate de voturi între două sedii, așa cum a prevăzut-o procedura, și după aceea s-a tras la sorți. Pe uh, 29 noiembrie 2017, Comisia a publicat propunerea sa care modifică regulamentul de bază al EMA, ținând cont de transferul Agenției Europene pentru Medicamente din Londra spre alt uh, oraș, deci spre Olanda spre Amsterdam. Parlamentul nu a mai primit nicio notificare și nicio informație despre procedură până când, după decizie, am descoperit că, de fapt, întreaga procedură nu s-a bazat pe tratate, ci pe o declarație comună, joint statement, a agențiilor deci, descentralizate, care este un act juridic neobligatoriu. Având în vedere decizia luată, care a fost uh, luată de către Consiliu, eu, în calitate de deputat și raportor în Parlament, vreau să critic această lipsă de transparență în procedura de selecționare a noului sediu al agenției. Și, după cum știți cu toții, după cum ziceam și înainte, s-a luat decizia, de fapt, prin tragere la sorți, indiferent, de fapt, de motivele care ar fi putut să fie considerate. S-a vorbit de plicuri vehiculate de diverse alte chestiuni care nu au avut, avea, n-ar avea ce să caute aici și uh, de asemenea și prin lansarea de uh, monezi în aer pentru a vedea pe ce față cad ca la o partidă de, la un joc de fotbal. Însă, de fapt, totuși, e o chestiune extrem de importantă aici. Nu este un joc, este vorba de agenții care au un impact extrem pe viața cetățenilor europeni, în cazul EMA, de exemplu, care trebuie să facă și evaluarea științifică și controlul securității și siguranței uh, medi- uh, medicamentelor veterinare și umane în toată Uniunea Europeană. Având în vedere procedurile de la Consiliu, despre care noi nu am fost informați deloc, am constatat că, de fapt, există o lipsă de capacitate decizională în ambele cazuri pe care le discutăm. Și, deci, de aceea, noi vrem să fim implicați complet de acum încolo în toate alegerile care țin de sedii ale agențiilor europene. prin intermediul aplicării procedurii legislative ordinare vrem să fim implicați, care este procedura fostă de codecizie, și care este prevăzută și de către tratate în astfel de cazuri. Iată de ce Parlamentul dorește să-și apere prerogativele și vrea să-și apere rolul, modificând, de asemenea, dacă colegii deputați consideră oportun, o parte din propunerea Comisiei cu obiectivul final de a garanta funcționarea deplină și eficientă a Agenției Europene pentru Medicamente, fără să se mai uh, risipească bani publici, pentru că e vorba de o temă de mare interes pentru cetățenii europeni pe care noi îi reprezentăm aici în Parlamentul European. Mi se pare foarte puțin democratic uh, această procedură, de exemplu, ca reprezentanții cetățenilor europeni să fie excluși de la decizii de asemenea importanță care se bazează pe un acord instituțional care nu este obligatoriu și care nu prevede o implicare a Parlamentului European nici măcar uh, ca cu titlu informativ sau măcar printr-o procedură de aviz conform, așa cum o prevăd uh, tratatele, în timp ce tratatele, de fapt, ne conferă o putere legislativă de plină în asemenea decizii. Așadar, eu vreau să propun, împreună cu, uh, cu raportorii din umbră și cu celelalte grupuri politice, dacă vor fi de acord, o declarație politică care trebuie să fie legată de raport pentru ca să putem modifica declarația comună despre agențiile descentralizate, așa încât să devină un document care respectă procedura corectă, care trebuie să fie aplicată după aceea la decizii care vor fi similare. Am de aceea mai multe întrebări pe care vreau să le adresez Comisiei Europene și vreau să le adresez și reprezentantului uh, agenției care este aici, pentru ca să înțeleg mai bine anumite aspecte din procedură care după aceea vor duce la transferul definitiv al agenției post-Brexit. În primul rând, aș dori să întreb Comisia Europeană dacă ne confirmă și este de acord cu noi că, din punct de vedere legal, Parlamentul European are puteri depline și egalitate de drepturi față de Consiliu în interiorul acestei proceduri legislative. Și, deci, dacă declarația comună li se pare că nu are valoare legală. Vă întreb acest lucru pentru că în comunicatul de presă care a acompaniat comunicarea propunerii Comisiei Europene pentru agenție, citez ce scrie în acest comunicat de presă, obiectivul se limitează la confirmarea în regulamentul respectiv cel, rolul celor două agenții. Deci rolul Parlamentului trebuie să fie numai de confirmare a unor decizii pe care le-a făcut altcineva, le-a luat altcineva. Și Parlamentul trebuie să fie un fel de joker care nu face decât să confirme alegerile luate de către alții. După părerea mea, nu este un lucru corect. Aș dori de asemenea să întreb Comisia Europeană dacă monitorizează procesul care va duce la transferul sediului EMA și dacă poate să ne spună cam la ce stadiu s-a ajuns cu activitatea de pregătire pentru a muta sediul temporar al acestei agenții. Și dacă și Comisia ne poate garanta că acest transfer se poate face în calendarul prevăzut și deci înainte de 30 martie 2019, garantând în același timp și completa operativitatea acestei agenții pe toată perioada, pentru că ea protejează cetățenii europeni. Și aș vrea să întreb Comisia, mi se pare evident, și ce poate să ne spună despre activitățile pe care le-a um, întocmit la Vivaldi, la clădirea Vivaldi, care este de fapt sediul uh, final al EMA, care este prevăzut la Amsterdam. Care sunt calendarele acestei uh, construcții? Când va fi gata construcția aceasta, clădirea, pentru ca să poată primi agenția în sediul ei, în, desigur în forma sa finală. Aș vrea să mai întreb tot Comisia dacă nu consideră că acest dublu transfer care trebuie să aibă loc are un impact negativ asupra operativității agenției și dacă, eventual, Comisia ne poate garanta continuitatea operațională a acestei agenții și buna funcționare a EMA fără întrerupere după martie 2019. Uh, Mai vreau să fac încă o... mai vreau să pun încă o întrebare și Comisiei și EMA în legătură cu sediul provizoriu prevăzut, dacă consideră și Comisia și Agenția împreună că având în vedere caracteristicile uh, sediului, suprafața, spațiile disponibile, sediile disponibile pentru întâlnirile experților, dacă consideră că pot garanta operaționalitatea agenției în aceste condiții. Și aș vrea să-mi dați o confirmare, vă rog, despre costurile suplimentare pentru acest transfer dublu. Primul transfer, după cum știți, va, va avea loc de la Londra la Amsterdam, așa cum a fost prevăzut, și ar trebui să se întâmple uh, în cadrul uh, bugetului uh, Brexitului, deci plătit de către uh, Regatul Unit. Dar al doilea transfer, cel așadar care ar trebui să vină de la sediul temporar al agenției către cel definitiv uh, la clădirea Vivaldi, care este prevăzută ca sediu final, cine o plătește? Probabil că Olanda, pentru că în oferta pe care au formulat-o părea că așa se va întâmpla și vreau garanții de la Comisie că nu va mai cheltui niciun euro din bugetul comunitar pentru al doilea transfer, pentru că este evident că dacă se întâmplă așa, nu este în linie, în, uh, nu merge în aceeași direcție cu oferta inițială. Și aș mai vrea să întreb în final, și aceasta o să întreb, o să întreb agenția, care sunt consecințele pentru EMA în cazul în care negocierile se întrerup, negocierile pe Brexit, sau dacă se ajunge la un acord anticipat față de 30 martie 2019. Vreau să știu dacă EMA consideră că este capabilă să efectueze transferul mai devreme, dacă s-ar decide acest lucru și în lumina lucrurilor pe care le-am auzit ieri, când s-a vorbit despre o perioadă de tranziție pentru Brexit, am avut aici, uh, după cum știți, în reuniunea noastră pe negociatorul nostru și s-a vorbit despre o perioadă de tranziție care ar putea fi acordată Regatului Unit, în care ar putea să rămână într-un statu quo. Deci, uh, în acest caz de status quo, vreau să știu dacă agenția ar putea să um, ar găsi o soluție, pentru că e clar că dacă 30 martie nu se mai respectă, în momentul acela, tot ce uh, și uh, va avea și un impact asupra sediului și asupra celor care lucrează în acel sediu. Și vreau să întreb în cazul acesta și comisia dacă consideră că aceea este data până la care totul trebuie să fie gata pentru transfer și ultima întrebare către Emma este dacă se ajunge la un acord anticipat, vreau să știu dacă consideră că se poate să facă și ea un transfer anticipat al sediului său. Mulțumesc! Thank you! Vă mulțumesc! Doamna Borza are cuvântul. Doamna Borzan, mulțumesc! Dragi colegi, aș vrea să mulțumesc în primul rând uh, raportorului Lavia pentru proiectul de raport și pentru tot ceea ce s-a lucrat deja în uh, jurul acestui raport. Eu vreau să vă spun că părerea mea este că raportul și procedura trebuie să fie să respecte calendarul, să nu se uh, creeze o nesiguranță, pentru că această agenție este cea care protejează viața și sănătatea cetățenilor europeni și eu cred că și uh, angajații agenției și familiile lor merită să știe la rând, repede, ce se întâmplă și să, cum, fă, cum va fi organizat procesul pentru ca să poată să-și organizeze viața și mutarea. Aș vrea să-i rog pe colegi să nu uite acest lucru. Sunt de acord cu domnul Lavia când vorbește despre procedură și eu cred că aceasta ar trebui să fie ultima dată când Parlamentul să fie implicat în acest fel, adică de fapt să fie pus în fața faptului împlinit. Dar trebuie totuși să adresez o critică și față de Parlament, pentru că în parte este și vina noastră. Declarația comună de către cei trei președinți uh, a celor trei instituții în 2012, atunci când Parlamentul a renunțat la rolul său de alegere a sediului agenției, ar trebui să fie totuși amintit, iar președinția Parlamentului ar trebui să pună pe agenda cât se poate de repede această problemă care s-a creat atunci și mă bucur că și colegii de la AFCO au fost implicați în analiza procedurii. Atunci când e vorba de uh, faza, cel, cele două etape ale transferului agenției, pentru că s-a referit domnul Lavia la aceasta, trebuie să avem garanții ca în Uniunea Europeană contribuabilul să nu trebuiască să cheltuiască niciun cent în plus din cauza acestui transfer dublu în două etape, așa cum este el prevăzut pentru agenția de la Amsterdam care va fi atunci la Amsterdam. Și de asemenea, aș vrea să mai spun și că agenția din bugetul său nu va fi capabilă să acopere toate costurile de relocare și uh, o prefinanțare din partea Comisiei va fi necesară ceea ce se poate citi în memorandumul introductiv al uh, raportului Comisiei și trebuie totuși să trecem aceste informații și în considerente. Mi se pare important totuși să ajungem la un acord asupra sediului agenției care ar putea să creeze un cadru foarte detaliat pentru uh, mutarea agenției în altă țară. Iar în regulamentul său, Comisia a spus că acesta trebuie să se întâmple înainte de relocare, de mutare, însă mie mi se pare destul de vag formulat și s-ar putea să creeze și alte incertitudini uh, juridice. De aceea aș vrea să rog reprezentantul agenției să comenteze despre această uh, această chestiune juridică. Și uh, la fel ca și raportorul am și eu câteva dubii, dar uh, dacă îmi permiteți o să le exprim și eu aici și vreau să știu dacă Comisia și agenția ar putea să ne spună ce se va întâmpla cu mutarea dacă Regatul Unit iese din Uniunea Europeană înainte de 30 martie 2019, cum este prevăzut în procedura Brexitului, sau dacă negocierile se întrerup. Exact întrebarea domnului Lavia. Vreau să întreb și Comisia și agenția, agenția să ne spună dacă guvernul olandez și-a îndeplinit obligațiile și dacă procedurile merg cum trebuie și dacă, sau dacă îi se pare că se poate îmbunătăți situația. Mulțumesc! Thank you. Mulțumesc! Vreau să vă mai uh, amintesc încă o dată că suntem foarte strânși cu timpul. Acum doamna Cupa are cuvântul ja podzielam wszelkie uwagi pana Da, mulțumesc. Doamna Crupa, mulțumesc. Sunt de acord cu părerea raportorului. Eu cred că este inacceptabil să continuăm așa când e vorba de stabilirea sediului unei instituții atât de importante. Doamna Riz. Merci, madame, merci, madame la présidente. Mulțumesc, doamnă președinte, voi fi foarte subcintă, pentru că sunt de acord pe deplin cu raportorul și cu întrebările sale, deci îi mulțumesc că s-a, organizat deja pentru săptămâna trecută la, al, al, um, rapor, o întâlnire a raportorilor din umbră. Uh, este vorba despre câteva întrebări esențiale uh, mai ales referitor la buget, trebuie ca Regatul Unit să-și asume în întregime costurile acestui transfer și, în al doilea rând, dacă vor avea loc întârzieri, uh, uh, întrebarea este dacă țările de jos își vor uh, asuma costul acest, acestei soluții temporare, intermediare. Uh, și nu trebuie ca aceste costuri să afecteze bugetul Uniunii. Apoi, o întrebare esențială, uh, pentru că ni s-a cerut doar să confirmăm ce s-a întâmplat. Domnul Dlavia a fost foarte diplomat uh, și a vorbit despre o procedură care trebuie revăzută, dar Um, mie mi se pare că acest, această procedură care s-a terminat cu datul cu banul este aproape o, un eșec al, uh, al, uh, al argumentului pe care l-a uh, prezentat, pe care l-au prezentat colegislatorii noștri și un eșec în plus al Uniunii Europene. Deci eu cred că suntem parțial responsabili. Uh am acceptat în 2012 uh, un acord interinstituțional. Uh, acesta a fost primul eșec și acum uh, în această declarație ne-a fost, furat prerogativa, ne-a fost furată prerogativa de a putea participa la decizia finală. Deci, iată, Parlamentul trebuie să fie și el invitat în luarea acestor decizii în uh, discuția cu raportorii din umbră de la Strasburg, eu am fost mai radicală. Firește că trebuie să însoțim textul nostru de o declarație care va fi esențială, în care să spunem, da, e ultima dată când mai faceți așa ceva. Ne dăm seama că nu putem să fim radicali până la capăt. Există o miză de sănătate publică aici, există mai bine de o mie de oameni uh, uh, angajați pe care nu îi putem bloca, nu putem bloca negocierile. Da, vrem să ne facem auziți, deci trebuie să vedem împreună cum putem să uh, pregătim această declarație pentru, a, pentru ca ea să fie credibilă și să nu mai avem astfel de situații. Am citit uh, textul uh, raportorului și la articolul 2 se exprimă foarte bine stupefacția noastră. Parlamentul uh, trebuie să fie implicat prin procedura uh, legislativă ordinară, așa spune articolul 2. Vom vedea cum putem să aranjăm textul mai bine. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Conecna. Děkuji, paní předsedající, kolegyně, kolegové, také mě dovolte především. Stimați colegi, dați-mi voie să-i mulțumesc întâi de toate domnului Lavia care a adresat niște întrebări care au rămas uh, fără răspuns pentru noi toți. Ele se referă la faptul că activitatea EMA nu trebuie să fie împiedicată în timpul acestor proceduri. Ca și antevorbitorii mei, nu sunt de acord să se facă schimbări la noul sediu, cu privire la noul sediu ales. Cred că ar fi un comportament irresponsabil față de angajații agenției care deja au început să-și planifice viețile în Amsterdam. Totuși, procedura de alegere a noului uh, sediu a fost departe de a fi ideală, s-a dat cu banul, lucru complet neadecvat pentru acest cadru instituțional. Și și eu cred că Parlamentul ar trebui să fie implicat în această procedură. Îmi cer scuze, nu cred că ar trebui să fie implicat Parlamentul și cred că statele membre trebuie să decidă sediile și consider că uh, Uh, această alegere a Amsterdamului a fost uh, o înțepătură la adresa statelor centrale europene, cărora le-a fost promis uh, un sediu de agenție și asta nu s-a întâmplat niciodată. Dacă se implică și Parlamentul, cred că publicul european va rămâne cu o imagine negativă referitor la noi. Însă, Parlamentul ar trebui să se implice în mandatul anumitor agenții. În cazul uh, EFSA, EMA și ECDC, cred că trebuie actualizate lucrurile. Deci, cred că această mutare de sediu ar trebui să atragă atenția asupra mandatului. Există agenții care sunt foarte importante pentru protecția sănătății și siguranței noastre și sunt, sunt subfinanțate, le este imposibil să-și facă studiile, să-și facă cercetările, trebuie să se bazeze pe cercetări din alte instituții. Acest lucru este extrem de problematic și am văzut ce se întâmplă deja de câțiva ani. Nu vreau să subminez această dezbatere, dar cred că ar trebui să ne concentrăm în cadrul ei pe temele foarte importante pentru agenții pentru viitor. Mulțumesc, doamna Auken. Formand, øh, jeg vil godt lige sige, jeg kunne have vældig lyst til, at vi diskuterede... Mulțumesc. Aș dori să discutăm mai ales despre mandatul agenției, despre lipsa sa de transparență, despre independența sa. Astăzi, din nefericire, trebuie să vorbim despre Uh, doar despre ceea ce este scris în raportul domnului Lavia și eu sunt de acord cu el. Uh, am mai auzit aceste lucruri și de antevorbitorii mei. Și datul cu banul mi se pare cât se poate de ridicol în acest caz. De ce să nu facem o tragere la sorți, nu? Nu se poate așa ceva. Este de dreptul absurd ce s-a întâmplat și este dureros și că acest lucru s-a întâmplat uh, în mod netransparent, fără participarea Parlamentului. Mulți dintre colegi au întrebat despre posibilitatea folosirii Strasburgului ca monedă de schimb pentru a evita Uh, circul uh, acesta navetist al Parlamentului. Dar nu era practic, pentru că aeroportul de acolo nu are legături bune și înțeleg foarte bine că nu ar fi fost ușor și nici pentru noi nu e ușor. Asta explică de ce Uh, cel puțin grupul meu nu mai dorește să meargă acolo. Apoi trebuie ca țările de jos să își onoreze uh, promisiunea financiară și să plătească al doilea transfer ca să nu costă niciun cent pentru uh, bugetul nostru. Voorzitter, dank u wel. Ook natuurlijk dank aan uh, mijn... Mulțumesc, spune doamna Schreier. Mulțumesc și colegului meu, Lavia. Vorbim despre lucrători și despre sănătate publică. Iar în țările de jos suntem foarte mulțumiți de hotărârea care a fost luată de a muta sediul agenției. Ne bucură această decizie și faptul că cele două agenții vor fi acum mutate. În timpul Consiliului Afaceri Generale au fost alese Parisul și Amsterdamul și s-a respectat procedura convenită de șefii de state și de guverne în 22 iunie 2017. Apoi, Comisia, care are drept de inițiativă, a venit cu o propunere legislativă folosind procedura legislativă ordinară pentru a nu tergiversa lucrurile în mod inutil, Amsterdamul a fost ales pe baza unor criterii de calitate obiective. Emma chiar a preferat Amsterdamul. Este un oraș care seamănă cu Londra, are un aeroport foarte bine conectat, um, Astfel, companiile farmaceutice și lumea farmaceutică poate fi în continuare foarte bine conectată cu EMA. Apoi, trebuie spus că mobilitatea este o problemă reală. După cum știți, încă din uh, prima zi, și am vorbit cu ministrul de resort de la noi, eu am făcut lobby pentru mutarea EMA la Amsterdam. și nu cred că implicarea Parlamentului în alegerea sediului agențiilor ar fi un lucru înțelept. Parlamentul reprezintă cetățenii, este un colegislator, dar nu suntem un comitet de selecție obiectiv. În plus, dacă ar fi fost implicat Parlamentul, ar fi fost avantajate țările mari cu mulți reprezentanți, iar țările mici uh, cu mai puțini reprezentanți ar fi fost dezavantajate și n-am mai fi avut de-a face cu criterii obiective. Asta s-a întâmplat săptămâna trecută la un vot în plenară și aș dori să evităm acest lucru pe viitor. Sper că împreună putem să luăm decizia corectă. E vorba la urma urmei de protejarea lucrătorilor și de sănătatea publică. De asemenea, Pot să vă spun că în Olanda se pune problema de încredere în Europa, care trebuie recăpătată. Domnul Lize, mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc Giovanni Lavia pentru că de bine ai lucrat la subiectul acesta. Eu aș dori să îi mai susțin încă o dată foarte clar pe cei care spun că procedura aceasta nu a fost în regulă. Să decizi la tragere la sorți pe o chestiune în care avem atâtea lucruri importante legate de ea, iar Parlamentul are codecizie aici. Și ce face Consiliul? Decide cu tragere la sorți. Să nu uităm că procedura care a avut loc înainte de tragerea la sorți a fost și ea foarte nedemocratică. Am discutat zeci de ani despre cum putem să construim în Europa mai bine o democrație și după aceea se ajunge la un compromis că decizia se ia în Consiliu, chiar dacă trebuie să fie luată cu majoritate, cu majoritatea dublă care e un principiu foarte inteligent. Fiecare țară, deci, are un vot, dar pentru a putea lua o decizie nu e nevoie numai de majoritatea țărilor, ci și de majoritatea populației. Acesta este principiul, deci ca să ținem cont că suntem o construcție aparte și că avem state care rep- sunt reprezentate, dar că avem și democrație care ține cont de numărul de persoane. Așadar, Consiliu pe propunerea Comisiei, pentru că aici Comisia are răspunderea principală, pentru că are uh, ea este gardianul tratatelor. Comisia, așadar, a fost de acord, Malta și uh, n-a fost de acord, iar Malta și Luxemburg au avut aceleași voturi ca Franța și Italia. Adică, practic, se periclitează tot ceea ce am făcut noi ani de zile și tuturor anti-europenilor le dăm mâncare, ca să zic așa, pentru ca să mai țipe mai tare. Deci, dragă comisie, dragă consiliule, foarte rău a fost ce ați făcut. Niciodată n-ar trebui să se mai repete așa ceva. De aceea eu aș fi tentat să spun că dacă procedura e de codecizie, haide să vedem atunci care e majoritatea de unde ar vrea deputații să aibă sediul acestei agenții și eu susțin Strasburul. Regret foarte tare că guvernul francez uh, s-a purtat atât de prostește, spune vorbitorul, dar văd și necesitatea să nu creăm acum probleme suplimentare, trebuie să asigurăm o tranziție lină și cred că trebuie să acceptăm că acum va fi Amsterdam pentru Emma. să avem grijă să se facă repede transferul, așa cum a spus și Giovanni Lavia în ceea ce a cerut, dar trebuie spus că aici Comisia Europeană și Consiliul trebuie, înainte de votul nostru, să declare că niciodată, subliniez, niciodată nu vor mai aplica o astfel de procedură, pentru că altfel trebuie să se aștepte la orice și după aceea răspunderea pentru faptul că o procedură a dat o bară o are Comisia și Consiliul, o au ei doi. Deci eu sper ca nu numai uh, cei care se ocupă de dosar vor afla acest lucru, ci și domnul Juncker și domnul Selmayr, pentru că dacă se mai întâmplă așa ceva, va fi cu scandal. Mulțumesc! Thank you. Uh, no. Mulțumesc, doamna Bonafe. Mulțumesc, doamnă președinte. În calitate de instituție care reprezintă cetățenii și care trebuie să dea socoteală cetățenilor, eu înțeleg foarte bine și înțeleg uh, și pot să Uh, am empatie pentru problema colegilor cu felul în care s-a ales acest stediu al EMA și faptul că s-a tras la sorți, lăsând uh, până la urmă întâmplării decizia. Vorbim de o agenție care are o importanță deosebită pentru viața cetățenilor. Ea decide despre siguranța medicamentelor pe care noi le înghițim. Deci, sunt de acord și eu că totuși trebuie să cerem mai mult respect. Procedura e inacceptabilă, într-adevăr trebuie să fie pusă în discuție. Este vorba de o procedură care a demonstrat incapacitatea decizională a instituțiilor europene pe teme foarte importante pentru viața cetățenilor și deci așa s-a ajuns uh, la cei care consideră că Europa nu este utilă, să considere și mai mult că nu are de ce să fie utilă. Eu zic că trebuie de aceea rediscutată procedura în mod profund. Organul care reprezintă cetățenii Tocmai pentru că reprezintă cetățenii, trebuie să fie implicat și nu poate să fie implicat dacă lucrurile s-au decis deja. Nu se prevede așa ceva în tratat, deci eu cred că acordul interinstituțional care nu-i dă niciun rol Parlamentului este un acord interinstituțional greșit. Și vreau să mai menționez un alt punct care cred eu merită atenție. Am vorbit de un transfer provizoriu în așteptarea transferului definitiv al agenției. Și eu sunt destul de curioasă să știu ce înseamnă aceasta din punct de vedere al finanțării și bugetului Uniunii și tocmai pentru a putea da garanții celor care lucrează în această agenție, eu zic că ar fi bine să știm că un calendar care există să fie respectat și nu știu dacă e cazul. Înainte de vot, aș vrea tocmai să ne gândim uh, că cei care au făcut alegerea, care au făcut uh, selectarea candidaturilor să uh, ne spună deci ce criterii au respectat și dacă pot respecta acele garanții pe care le-au dat și acum. Mulțumesc! Uh, I... Mulțumesc! Acum vreau să dau cuvântul Comisiei. Domnul Henning are cuvântul din partea Secretariatului General al Comisiei. Vă rog! Thank you, madam. Mulțumesc, doamna președintă. Mă numesc Henning Hounds. Iată ce doresc eu să spun. Comisia nu are ce să facă. Cadrul care se aplică privind amplasarea sediului unei agenții este abordarea comună, semnată, negociată și acordată de cele trei instituții în 2012. Comisia se simte obligată să respecte acest acord, nu e nimic impus, nu e nimic diferit față de acest cadru aplicabil. Comisia n-a avut niciun rol în luarea deciziilor privind viitorul sediu al celor două agenții, EBA și EMA. Comisia doar a evaluat statele membre, a prelucrat datele pe parcursul verii, a evaluat cele 28 de oferte din partea statelor membre pentru cele două agenții, n-a făcut nicio listă scurtă, n-a făcut nicio recomandare pentru vreuna din cele două agenții, era vorba de niște criterii stabilite în procedura dintre statele membre. Comisia a făcut evaluarea și a înaintat evaluarea statelor membre și apoi statele membre au fost libere fie să folosească sau să nu folosească evaluarea când au luat o hotărâre. Apropo de transparență, când statele membre Uh, au ajuns la termenul de 31 iulie și și-au prezentat uh, ofertele. Consiliul a pus toate cele 28 de oferte pe uh, site-ul web. Comisia și-a finalizat evaluarea și și-a pus și apoi evaluările pe site. Deci cam asta în ce privește transparența. Este adevărat și vreau să răspund domnului Lavia astfel abordarea comună este un document, un acord politic neobligatoriu, dar este cadrul aplicabil pentru asemenea decizii. Comisia a ajuns la concluzia că de dragul siguranței al, ce, al certitudinii juridice, al planificării sigure, aceste două propuneri pe care le aveți în fața dumneavoastră trebuiau să fie făcute. În primul rând, vă rog să notați că în uh, regulamentul pentru EBA se menționează EBA Londra ca sediu în regulament. Deci era nevo- nevoie juridică să se facă o procedură de amendare și apoi trebuia, din punct de vedere juridic, să se clarifice că data tra- transferului, când începe să se aplice noul sediu, este 30 martie 2019 cel mai târziu. De dragul clarității juridice trebuia să se menționeze acest lucru în actul de fundamentare. Asta a făcut comisia. Nu mai am de făcut alte comentarii privind procedura. Mai am de spus doar un singur lucru. Și anume, s-au prezentat 28 de propuneri pentru cele două agenții dintr-un număr atât de mare de țări se poate interpreta ca un succes, nu ca un eșec al procesului, așa cum s-a spus. Și văd că acordați foarte multă atenție nevoilor personalului și familiilor lor acum că procesul este pe cale de a fi organizat și se desfășoară lin și uh, sigur. Comisia este de acord cu acest lucru. Susținem cât de mult putem agențiile și personalul pe parcursul acestui proces. Analizăm regulamentul personalului, situația școlară a copiilor. Raportorul a cerut informații privind anumite chestiuni legate de finanțarea acestui, uh, acestui proces. Însă vreau să vă trimit la procedurile numite Building Procedures, procedurile de construire, care se desfășoară uh, pe, uh, în paralel la Comisia de Buget a Parlamentului. N-am ultimele cifre, poate reprezentanții EMA pot să vă spună mai în detaliu care este, dar se pare că și s-a făcut și al doilea transfer Eh, va fi făcut de Olanda, de, de la eh, sediul eh, temporar către sediul permanent. În Olanda, cheltuieli care au fost deja incluse în oferta făcută de Olanda, deci nu e o surpriză. Comisia, desigur, nu poate să dea garanții apropo de angajamentele uh, luate de altcineva, și anume de guvernul olandez. Noi do- putem doar să susținem și să vă informăm privind procesul în continuare și putem să păstrăm contactul apropiat cu dumneavoastră. Deja susținem cât de mult putem Emma și EVA în procesul acesta aflat în derurare. Cam asta ar fi tot ce aveam de spus. Mulțumesc! Mulțumim! Iar acum Emma, reprezentantul Emma are acum cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte! Dacă îmi permiteți, am de făcut uh, câteva, de spus câteva cuvinte. Să nu uităm că urmarea uh, rezultatului referendumului din Marea Britanie și impactul lui asupra agenției este cea mai mare provocare de când a fost înființați în 1996. Să nu uităm că este o împrejurare specială, un eveniment extern care este impus sau cumva forțat asupra agenției și acum trebuie să îi facem față cât privește ziua următoare de după referendum, am început să ne pregătim. Firește, uh, s-au făcut progrese când s-a luat hotărârea privind noul sediu pe 30 noiembrie și am avut discuții intense cu autoritățile olandeze privind clădirea temporară, clădirea finală, măsurile de susținere în favoarea personalului, uh, o structură guvernamentală comună și așa mai departe. Vreau să spun că nu înseamnă că pe 29 martie suntem la Londra și pe 30 martie suntem la Amsterdam. Nu va fi așa de simplu. E nevoie de foarte multă planificare, de foarte multă discuție apropo de cum ne putem asigura că de dragul pacienților din Europa să continuăm să funcționăm în cea mai bună manieră cu putință. Și acum o serie întreagă de întrebări care au fost puse de eurodeputați. Procedura aprobată de șefii de stat și de guvern prevede că există o posibilitate să existe un sediu temporar în cazul în care nu există o clădire definitivă care să existe pe 30 martie 2019. Asta a fost situația în ce privește Olanda. Acum, imediat după ce s-a luat decizia privind sediu, am fost în Olanda, am discutat cu colegii, au fost o serie întreagă de opțiuni care ne-au fost uh, Uh, propuse și care erau în anexa la propunere, am văzut că aceste opțiuni nu erau adecvate pentru că nu îndeplineau uh, nevoile agenției și nu puteau să garanteze continuitatea funcționării. Uh, ni s-a prezentat o a treia ofertă și acolo aveam problemă și acum avem o a patra ofertă care este cea mai bună. EMA, din aceste patru propuneri, EMA poate să accepte doar această a patra ofertă, pentru că în acest moment nu există o opțiune mai bună care să se potrivească mai bine la nevoile EMA. Și trebuie să ținem cont de faptul că dacă trecem dincolo de 2018, nu vom fi în situația de a avea birouri gata la 1 ianuarie 2019 în clădirea temporară. Pentru că întotdeauna trebuie să aibă loc lucrări de consolidare, trebuie să se tasteze uh, toată instalația IT uh, și așa mai departe. Asta înseamnă că ne vom muta de două ori. În momentul în care avem o clădire temporară, te, te muți de două ori. Ne mutăm de la EMA la sediu temporar și o, ne mutăm de la sediu temporar la sediu final. Autoritățile olandeze au garantat, lucru care a fost menționat într-o anexă la memorandumul de înțelegere care a fost semnat de ambele părți, că vor acoperi costul total pentru mutarea din sediu temporar la sediu final, inclusiv instalarea în noua clădire, în clădirea finală. Deci nu vor fi bani europeni implicați în mutarea de la sediul temporar la sediul final. Totuși, o asemenea mutare dublă creează niște probleme suplimentare, pe lângă toate celelalte probleme pe care le avem deja. Să vă dau un exemplu trebuie să testăm echipamentul audiovizual și echipamentul IT în ambele clădiri, clădirea temporară, clădirea finală. Asta înseamnă că va trebui să inițiem un plan de continuare a funcționării care să cuprindă această idee de dublă mutare. Acest plan vine peste planul obișnuit pe care trebuie să-l avem în vedere, chiar cu a patra opțiune pe care o avem acum în vedere, pentru ca această opțiune să funcționeze. Să vă explic. Opțiunea a patra uh, are jumătate din suprafața pe care o avem acum în sediul de la Londra. Asta înseamnă că vom avea mai puțin spațiu de birouri și mai puține spații în care să avem reuniuni. Deci vom uh, iniția un fel de plan de continuare a funcționării, acordând prioritate activităților care susțin direct autorizarea, supravegherea, menținerea uh, medicamentelor pentru de, de utilizare umană și veterinară. Și o să vedem cum aranjăm celelalte activități. Autoritățile olandeze ne-au promis că pe lângă uh, aceste spații de conferință din spațiu temporar, vom avea alt spațiu de reuniuni, niște hoteluri din apropiere în care pot să aibă loc celelalte reuniuni. Asta este o promisiune pe care trebuie să o îndeplinească în ceea ce privește data și dacă data aceasta poate fi uh, decalată sau nu. Noi avem nevoie de certitudine Certitudine înseamnă că pe 30 martie 2019 EMA plănuiește ca să poată să plece din Londra pe 30 martie 2019, cel mai târziu. Dacă data aceasta este devansată, o să ne fie greu în ceea ce privește găsirea spațiului de birouri necesar, ținând cont de discuțiile pe care le-am avut cu autoritățile olandeze. Datele care trebuie respectate sunt 1 ianuarie 2019 pentru clădirea temporară, deci sediul temporar trebuie să fie funcțional total, astfel încât EMA să se mute treptat cu personalul de la 1 ianuarie 2019, astfel încât personalul și agenția în sine să se mute înainte de 30 martie 2019. Dacă modificăm această dată, atunci o să creăm nu numai greutăți pentru agenție, care nu mai poate funcționa ca lumea, dar creăm dificultăți pentru personalul agenției, care în momentul acesta își înscrie copiii la școală, nu își fac, eu știu, ipoteci pentru proprietăți sau caută uh, șanse de angajare pentru soți și soții. Deci avem nevoie de certitudine în ce privește DADA, iar 30 martie este o asemenea dată care trebuie să fie certă. S-a pus de asemenea o întrebare privind un acord privind sediu. Este important ca uh, acest acord privind sediu să fie semnat cât mai curând cu putință. Am început discuțiile cu autoritățile olandeze, vom finaliza, vrem să finalizăm aceste discuții cel mai târziu la sfârșitul lunii martie 2018, astfel încât să putem începe procesul cu autoritățile și cu Parlamentul olandez, ca și cu Consiliul nostru de conducere. Până la sfârșitul lui iunie 2018 trebuie să semnăm acest acord. Ce mai important decât să... calendarul este conținutul acordului noi suntem forțați în această situație. Nu înseamnă că înființăm o nouă agenție și este alegerea noastră să mergem la agenția respectivă sau nu. Așa încât așteptăm ca autoritățile olandeze să ne facă o ofertă corectă care să țină cont de aceste condiții și să ne dea garanțiile cele mai bune pentru a reține personalul și pentru a avea continuitatea funcționării. Sper, doamnă președintă, că am răspuns la toate întrebările la care trebuia să răspund. Mulțumesc! Și acum îi dau din nou cuvântul raportorului ca să conchidă. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult tuturor colegilor pentru contribuție și pentru susținere. Vreau să ne întoarcem uh, la sfârșitul dezbaterii pe anumite elemente care au reieșit din dezbatere, mai ales din precizările făcute la sfârșit de către Comisia Europeană și de către reprezentantul EMA. Prima temă este că declarația comună, care nu este citată în uh, documentul comisiei, este foarte puțin cunoscut uh, de către deputați până astăzi și totuși a condiționat toată procedura încă de la început. Cu siguranță că prin declarația comună s-a delegat Consiliului uh, deciziile, dar totuși nu i-au fost date Consiliului nici detaliile procedurii, pentru că totuși procedura aceasta a fost decisă fără Consiliu. Iar această procedură, așa cum a spus-o și alții, nu reprezintă cu siguranță ponderea fiecarei țări și a prevăzut abia la sfârșit că alegerea să fie de fapt o non-alegere, având în vedere că s-a tras la sorți, până la urmă, sediul final. E foarte clar și mă uimește să văd că și Comisia nu are informațiile pentru ca să ne, să ne spună care este stadiul de evoluție al uh, lucrărilor pentru sediul definitiv pentru că e clar că felul în care avansează lucrările va condiționa întreaga procedură. Înțeleg că guvernul uh, olandez se va ocupa de lucrări și de respectarea calendarului lucrărilor, dar aceste angajamente trebuie totuși să fie monitorizate, pentru că nimeni nu ar dori să ajungem în situația în care să trebuiască să constate ulterior că de fapt lucrurile n-au mers bine și nu s-a respectat calendarul și deci nu a putut fi garantată operativitatea agenției. În ceea ce privește calendarul, eu zic că s-a plecat, așa cum a spus și domnul uh, reprezentantul EMA, că 30 martie este punctul uh, final în care toată lumea trebuie să fie în sediul nou, toată lumea, dar e clar că nu putem să ne gândim la vreo mutare anticipată, pentru că nu ar fi gata. Mai permiteți-mi uh, totuși să spun că e nevoie să ne gândim la rolul Parlamentului în legătură cu aceste declarații comune. Eu nu cred și văd că sunt totuși susținut de foarte mulți dintre dumneavoastră, eu nu cred că deciziile de acest tip care nu sunt numai decizii tehnice și, de fapt, au un impact politic și sunt alegeri uh, importante, ar trebui să îi implice uh, doar pe margine pe reprezentanții cetățenilor europeni. Deci sunt absolut convins că este o greșeală și că declarația comună, declarația Parlamentului pe care o vom vota uh, din partea Parlamentului în comisie va fi absolut necesară pentru ca să luăm o poziție publică pe subiect și îi rog pe toți raportorii din umbră să mă ajute să redactăm această declarație suplimentară a Parlamentului, care nu este o declarație a raportorului, ci este o poziție comună a Parlamentului. Vă mulțumesc! Mulțumesc! O să anunț acum data pentru amendamente, 31 ianuarie la ora 11. I will... Și acum o să trecem la următorul punct din ordinea de zi, ezitarea față de vaccinare și scăderea ratelor de vaccinare în Europa. O să încep cu doamna Renate Zomăr. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Am reușit să ne punem de acord pe un text foarte bun de rezoluție care se referă la punctele esențiale, la uh, reticența față de vaccinare și la scăderea ratei vaccinării în Uniunea Europeană. Și vreau să mulțumesc foarte mult uh, colegilor de la celelalte grupuri pentru colaborarea foarte bună pe dosar. În final, avem cu toții același scop. Reducerea ratelor de vaccinare trebuie să fie oprite și sceptica față de, scepticismul față de mm, vaccinare, reticența față de vaccinare în Uniunea Europeană trebuie să fie uh, neapărat combătut, pentru că este o tendință îngrijorătoare. O parte din ce în ce mai mare a populației respinge vaccinarea, o refuză și vaccinarea este totuși una din măsurile de prevenire cele mai bune pe care le avem în medicină la ora actuală. Programele de vaccinare încă de la jumătatea secolului 20 au dus la o reducere drastică ba chiar la o extirpare completă a unor boli și uh, aceste boli înainte chiar ar fi, uh, omura, omorau oameni înainte, de exemplu rubeola sau poliomelita în Europa din 2002 nu mai există deloc în Europa. Uh, acestea sunt, uh, de exemplu, vaccinări pe care și eu le-am primit ca copil și care acum nu mai sunt necesare pentru copii, de fapt. Trebuie să facem tot posibilul ca ele să rămână neobligatorii până la urmă pentru că nu există epidemii, pentru că dacă nu vaccinăm copiii, bolile vor reveni în Uniunea Europeană vin din afara Uniunii Europene și atunci avem uh, o mare problemă. De fapt, așa s-a întâmplat și acum cu boli pe care consideram că le-am depășit complet. Să uh, ne gândim la rujeolă. Rujeola de ani de zile nici măcar nu mai uh, se vorbea de ea. O, boală de, o îmbolnăvire de rujeolă poate să aibă consecințe foarte grave. O secundă, spune doamna președinte. Putem să fie liniște, vă rog, în sală? Îmi cer scuze, se poate să facem liniște în sală? Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Mulțumesc pentru că ați spus acest lucru. Așadar, o boală uh, precum rujeola poate să aibă consecințe foarte grave pentru cei uh, implicați și în Germania și în alte state s-au văzut în ultima vreme epidemii de rujeolă. Acestea mai ales în zone în care erau foarte multe persoane nevaccinate. Mi se pare complet irresponsabil din partea părinților care nu-și vaccinează copiii pentru că uh, ei consideră că ceilalți sunt vaccinați și atunci nu trebuie să-i mai fac asta copilului meu. Acesta e probabil raționamentul, dar s-a mai și vehiculat că există efecte secundare, că e foarte periculos pentru sănătate, ceea ce nu e adevărat. Se știe că vaccinul de zeci de ani nu este un pericol pentru sănătate, nu este o chestiune care se întâmplă în plus și nu este numai în interesul industriei farmaceutice. Este în interesul tuturor. Și mai ales când ne uităm la situația actuală din Europa, vedem uh, că avem foarte multă migrație în Europa, din foarte multe colțuri ale lumii, unde copiii poate nu sunt vaccinați sau sunt vaccinați foarte puțin, ceea ce e tot timpul și legat de nivelul de venit, nu toată lumea are programele de vaccinare pe care le are Europa. Și dacă ne uităm deci la această situație, trebuie să devină evident că acum, mai mult ca niciodată, trebuie să avem grijă să vaccinăm copiii și oamenii trebuie să fie responsabili față de vaccinuri. Avem nevoie însă pentru aceasta de campanii de informare, de campanii de conștientizare și aici ne trebuie Comisia. Comisia și Consiliul de Ministri trebuie să acționeze. E vorba de o răspundere esențială din partea Europei. Poate că s-a cam uh, dormit în domeniul acesta în ultima vreme, e foarte important să fie conștientizată problema. Eu cred că Europa ar trebui să introducă o obligativitate. Noi avem aceasta în uh, Germania pentru cele mai grave boli infecțioase. Și să nu uităm că aici se leagă discuția și de rezistența antimicrobiană și Uniunea Europeană are 25.000 de, oameni, de decese pe an datorate acestei rezistențe. În acest context, vaccinul este o speranță pentru noi, pentru a nu mai avea atâtea decese. Trebuie să ne implicăm și noi și statele membre și Comisia trebuie să colaboreze foarte strâns și cât se poate de repede să pună pe picioare un plan de acțiune pentru noi. După părerea mea, deja este mult prea târziu. Mulțumesc! Thank you. Mulțumesc foarte mult! Doamna Gentile are acum cuvântul. Non v'è dubbio, eh, la storia nu există niciun dubiu, istoria ne dă deja destule date importante. Folosirea vaccinării în uh, istorie a determinat dispariția unor boli foarte grave. Cu uh, rezultate cu siguranță grave asupra vieților, ba chiar fatale, până la moarte. Uh, totuși, schema de vaccinare a reprezentat o speranță și ne-a adus alte date care a venit să contrabalanceze acele întâmplări triste dinainte. În 2017 am avut multe mm, ziare care scriau, de, vorbeau despre epidemia de rujeolă. Numai la mine în țară, de exemplu, 4500 de persoane au fost infectate cu acest virus. unele dintre ele au și murit cu uh, o rată uh, de apariție, mai ales în primele faze ale vieții, pentru a arăta că, de fapt, uh, scăderea ratei de vaccinare a avut o legătură cu, mai ales în anumite contexte în care, de exemplu, copilul intră într-un mediu de socializare și este expus, să se întâmple astfel de cazuri. Câteva date ca să vă, pentru ca să vă confirm uh, atenția noastră față de subiectul acesta și pentru ca să vă pot transmite în comisia noastră și sper și în întregul Parlament în curând uh, necesitatea de a vorbi despre subiect uh, cât mai urgent într-o discuție cât se poate de amplă, pentru că e nevoie să responsabilizăm comisia, să responsabilizăm uh, instituțiile și să avem un program foarte important de educație și de, de conștientizare și care să implice și statul membru, dar nu numai, care să implice și pe cei care sunt mai sensibili, mai permeabili față de aceste informații. De foarte multe ori, uh, persoanele care sunt ascultă ce li se spune, fără să existe nicio bază științifică, sunt cei care consideră că vaccinurile ar putea să aducă, la, ducă lucruri negative. Nu vreau să mai adaug prea multe, pentru că eu consider că subiectul acesta atinge sensibilitatea fiecăruia dintre noi și cred că ne face să cerem comisiei, așa cum am zis, o angajare puternică față de această nevoie de conștientizare și uh, de informare, pentru că eu zic că trebuie să fie susținută și mai bine cercetarea. Cercetarea pentru elaborarea unor noi uh, vaccinuri, pentru a putea slăbi boli care sunt atât de grave sau erau grave înainte. Mă gândesc, de exemplu, la papiloma virus CPV, care determină cancerul de col uterin și care este uh, transmis și de către bărbați. De asemenea, mă gândesc și la necesitatea de a construi un sistem de transmiterea vaccinurilor, de um, achiziția lor, pentru ca să se diminueze presiunea de costuri asupra statelor membre care trebuie să distribuie vaccinurile. E un subiect foarte important pentru sănătate, mai ales pentru sănătatea copiilor și pentru deci cei care sunt capitalul uman cel mai prețios al societății noastre. O Europa a cetățenilor nu poate să tacă în fața unui subiect atât de amplu, o dramă atât de gravă pe care deja o trăim în anii aceștia. Mulțumesc! Thank you. Uh, now, Mr. Piece. Mulțumesc și domnul Piecea acum. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Mulțumesc, eu sunt pentru acest proiect de raport. E vorba de posibilitatea de vaccinare pentru reducerea ratei de refuz și creșterea ratei vaccinării. E un subiect foarte important, într-adevăr. Eu am senzația că vaccinele sunt uh, victimele propriului succes, cumva. Ele au fost descoperite în secolul XIX, au fost foarte populare în, 2000, în secolul 20 și au protejat uh, foarte bine de boli, au prevenit uh, boli infecțioase și epidemii, au eliminat poliomelita și au uh, limitat și rubeola și rujeola. Însă acum, datorită acestei posibilități, uh, de vaccinare, există noi valuri de uh, boli, de epidemii. Rujeolă. Rujeolă, uitasem deja de ea în ultimele decenii, datorită tocmai vaccinurilor. În proiectul nostru de rezoluție încercăm să, arăm, să arătăm că datele de vaccinare din statele membre um, demonstrează o tendință foarte gravă. Există lacune la vaccinare și noi vrem să subliniem că vaccinurile sunt esențiale pentru a putea garanta sănătatea europenilor. Iată de ce lansăm un apel la Comisia Europeană și la statele membre pentru ca să lanseze un plan de acțiune foarte amplu și pentru ca să discute mai uh, pertinent despre posibilitatea de vaccinare. Cum s-a ajuns la acest val de scepticism și reticență față de vaccinare? cetățenii primesc informații false despre vaccinuri. Sunt informații pseudoștiințifice care de fapt n-au niciun temei de adevăr. Eu sper că activitatea noastră din Europa să ducă la o armonizare a planurilor de acțiune, să existe o obligație de vaccinare. Trebuie deci să combatem această tendință. Mulțumesc! Thank you. Now, uh, Mrs. Müller, on behalf... Doamna Müller, în numele doamne, doamnei Meisner. Aș dori să cer scuze în numele doamnei Meisner, care este bolnavă și noi din partea ALDE suntem pentru proiectul de rezoluție. Avem uh, și noi o părere foarte îngrijorată față de uh, aceste rate de vaccinare care scad. Mie mi se pare că parcă ar fi o problemă de lux aceasta. Eu pot să înțeleg dorința raportoarei de a introduce o obligativitate de vaccinare în Europa, pentru că vedem care sunt costurile secundare care vin din cauza lipsei de vaccinare și în momentul în care cresc rujeola, rubeola, pojarul în Europa este o sarcină foarte puternică financiară, nu numai pentru casele de sănătate naționale, ci și pentru Europa și este în același timp și o amenințare pentru viața cetățenilor, ceea ce am văzut în Italia, de exemplu, foarte clar. Eu sunt mândră că amândoi nepoții mei sunt uh, vaccinați, că părinții lor nu au căzut pradă campaniilor de dezinformare și de pseudoștiințific, cu informații pseudoștiințifice pe care, cu care sperie pe toată lumea. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum, doamna Conecina. Děkuji, paní předsedkyně. Já se přidávám eh, ke Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Mă alătur colegilor care au vorbit deja pe această temă, pentru că nu e prima dată când o discutăm tot revine cu regularitate de fiecare dată când apare câte un focar de boală în orice parte a Uniunii Europene, o boală pe care o credeam dispărută deja. Doar în Italia, România și în Germania, până în februarie 2017, s-au înregistrat 1500 de noi cazuri de pojar, 75% din ele cauzate de lipsa imunizării. Așadar, Um, cade rata de imunizare și nu se întâmplă nimic împotriva acestui fenomen. Asta din cauza riscului exagerat uh, presupus pentru vaccinuri uh, o supraestimare a pericolelor pe care le propune, presupun aceste vaccinuri și se subestimează de asemenea pericolul bolii. Nu putem să mai așteptăm să mai moară oameni din cauza pojarului înainte să uh, acționăm. Aceasta este situația, trebuie să spunem lucrurilor pe nume. Uh, Există foarte multe minciuni vehiculate și acestea pot să fie extrem de periculoase. Și eu sunt mamă și știu că trebuie să avem o schemă de vaccinare clară care să acorde părinților flexibilitate și timp. Și atât. Trebuie să respingem categoric aceste mituri, aceste prostii despre uh, presupusele, despre uh, reacțiile adverse la vaccinuri, care oricum sunt foarte rare. Uh, ne lipsește clar o strategie la nivel european de luptă împotriva uh, diferitelor tipuri de hepatită și împotriva tuberculozei. Uh, de aceea trebuie să facem apel la statele membre pentru ca ele să lanseze o campanie publică masivă și să aibă un plan de acțiune public pentru a lupta împotriva acestei uh, scăderi a ratei vaccinării. Atâta vreme cât ministrii sănătății ignoră faptele și uh, ascultă de diferite ONG-uri și de niște uh, uh, nebuni care au reușit să se insinueze în, uh, în acest uh, loc, ei bine, trebuie să spun că Comisia are competențe și trebuie să luptăm cu lucrurile pe continentul nostru. În numele doamnei Afronte. Øh, Doamna Auken. Sunt de acord cu mult dintre ce s-a spus și nu sunt de acord cu altele. Vaccinul uh, acela polivalent uh, este um, are riscuri, dar nu trebuie să generalizăm. Și știu că există multe exemple de fake news, știu că există campanii de vaccinare care sunt ridicole, a existat uh, campanii de vaccinare împotriva pestei porcine și uh, împotriva gripei aviare și eficacitatea a fost aceeași ca a paracetamolului. Iar cifrele arată în Danemarca foarte clar ce se întâmplă. Din 5 milioane de locuitori câți avem, mor uh, 5 persoane de boli infecțioase și 5.000 de persoane pe an de, din cauza tutunului. și de multe ori aceste cinci victime sunt de obicei persoane în vârstă. Dacă se vaccinează de la 0 la 13 ani, poate că vom salva uh, 8 persoane pe an. Uh, sunt cifre banale și avem alte priorități în uh, sectorul uh, sănătății publice. Trebuie să vaccinăm uh, oamenii mai în vârstă, de fapt. Clar că există probleme pe care trebuie să le combatem Există și problema cu uh, știrile false, cu răspândirea prin uh, uh, rețelele de socializare. Și aceste lucruri distrug încrederea publicului. Am spus în ceea ce privește vaccinul împotriva tuberculozei sau împotriva rujeolei, trebuie să ne opunem acestor campanii de dezinformare În ceea ce privește vaccinul împotriva HPV, trebuie acționat, dar nu trebuie să avem campanii generalizate de vaccinare. Cred că este mai degrabă vorba de uh, o nevoie mai mare de transparență și de precauție. Și este nevoie de transparență din partea EMA și există și conflicte de interese între companiile farmaceutice și serviciile publice și asta, este, asta subminează încrederea cetățenilor. Oricum, eu sunt de acord cu acest uh, raport și trebuie să susținem că multe vaccinuri sunt esențiale. Mulțumesc, doamna Dornanu. Mulțumesc, doamnă președinte. Am dorit să mă asociez acestei rezoluții în uh, acest context european în care reapar multe boli, însoțite și de o reticență mai mare sau mai mică față de uh, vaccinuri și chiar această reticență este prezentă și în Franța. Câteva părți ale textului sunt esențiale, se respectă repartizarea competențiilor între UE și statele membre. De exemplu, alineatul 7 cu privire la importanța transparenței pentru stabilirea și menținerea încrederii opiniei publice în medicamente. La fel și alineatul 12, care critică dezinformarea prin, uh, info, prin uh, știri nefiabile. Sunt de acord că trebuie să ne îngrijorăm cu privire la prețurile mari ale unor vaccinuri care ar putea totuși să salveze vieți. În ceea ce privește serviciile de, de vaccinare către, pentru migranți și refugiați, vreau ca poziția mea să fie foarte bine înțeleasă. Eu sunt de acord cu vaccinarea în masă pentru eradicarea anumitor boli și pentru evitarea epidemiilor, Uh, care ar putea duce chiar la numeroase morți. Lucrul acesta este relevant atunci când știm că uh, rujeola continuă să facă ravagii. Sunt foarte atașată totuși de suveranitatea țării mele, deci uh, protecția și îmbunătățirea sănătății umane este la latitudinea celor definite în articolul 6 din TFUE. Așadar, Comisia nu poate să acționeze decât pentru a susține, pentru a coordona sau completa acțiunile statelor membre. De aceea, actele juridice constrângătoare ale UE, cu forță obligatorie, nu pot decât să se adauge, să completeze uh, dispozițiile legislative ale statelor membre. De asemenea, alineatul 19, care invită Comisia să favorizeze armonizarea calendarelor de vaccinare în uh, Uniune mi se pare de nerealizat. Și voi depune amendamente cu privire la acest text vă, și le mulțumesc colegilor um, coraportori pentru munca lor. Domnul Gramaticakis. Da, este o realitate Uh, această mișcare antivaccinare în Europa. Iar dimensiunile pe care le-a luat sunt alarmante, se bazează pe știri false, pe dezinformări și deci este foarte dificil de stăpânit, pentru că aici intră în joc și sensibilitățile politice, uh, însă se înregistrează și o anume nesiguranță Trebuie astfel să avem un efort coordonat la nivel european, trebuie ca Parlamentul să trimită un mesaj clar celor care se opun vaccinării, căci unii cred că vaccinurile sunt extrem de periculoase și această credință uh, uh, le face rău uh, celor din jur. Voi vorbi despre vaccinarea împotriva rujeolei, pentru că este cea mai grăitoare. Conform informațiilor pe care le am, s-au înregistrat 20.000 de cazuri în școli din Grecia. O mie de cazuri de rujeolă sau pojar au fost inventariate, în, uh, dintre care două au fost uh, mortale. Trebuie să reacționăm uh, categoric la acest fenomen. Poate că ar trebui să cerem uh, anumitor agenții să elaboreze o campanie împotriva mișcării antivaccin. De asemenea, trebuie să luptăm împotriva uh, dezinformării și să creăm programe europene care să vizeze vaccinarea uh, unor grupuri sociale fragile, vulnerabile, care au o rată mică a vaccinării. Trebuie să integrăm acest lucru în programele de sănătate publică. Nu trebuie să suprimăm aceste campanii, însă uh, trebuie să fie țintite. Mulțumesc! Doamna Bonafe. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau și eu să plec de la datele foarte îngrijorătoare de care am vorbit. Vedem în Europa o scădere a ratei de vaccinare și deci o reapariție a unor boli pe care consideram că le-am eradicat. Din păcate, este adevărat că azi în Europa a început din nou să se moară de rujeolă le mulțumesc foarte mult colegilor care au prezentat rezoluția, care uh, este, după părerea mea, foarte pertinentă pentru că cere un plan european, un plan al Uniunii Europene, tocmai pentru a pune pe picioare un plan de vaccinare la nivel european mult mai armonizat și apoi pentru a combate și această reticență față de vaccinare, care este un subiect de mare actualitate și foarte grav. Trebuie să combatem și să condamnăm difuzarea de informații false și uh, înfricoșătoare care n-au niciun temei științific și care, după părerea mea, sunt agravate și din cauza unor partide politice care fac campanii electorale pe o, un subiect atât de delicat. În același timp, trebuie să facem și noi propagandă, într-un sens pozitiv, pentru cei care explică uh, care se tem de aceste vaccinări prin campanii de informare, prin uh, o conștientizare și spunând că dacă nu vaccinezi copilul, există un impact asupra sănătății publice, dar mai ales asupra sănătății persoanelor mai fragile și, de exemplu, mai tinere. Mulțumesc! Thank you now, Mr. Demesmacher. Domnul Demesmacher are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Een van de meest kosteneffectieve volksgezondheidsmaatregelen. Vaccinarea salvează vieți. Asta e realitatea și este una dintre cele mai eficiente măsuri de sănătate publică pe care le putem lua. Totuși, reticența în fața vaccinurilor este în creștere. Conform unui sondaj recent, în Franța, 41% din respondenți nu sunt de acord cu afirmația că vaccinurile sunt sigure, iar media este la 13%. Este îngrijorător ce se întâmplă, va duce la o scădere a ratei vaccinurilor și acest lucru va avea consecințe drastice. Dacă ne uităm la un raport din ianuarie 2018, vedem că focarele de la începutul lui 2016, focarele de pojar au cauzat 49 de decese în toate statele membre. Este o tendință îngrijorătoare și cred că se impune să discutăm despre aceste lucruri în comisia noastră. Vaccinarea face parte dintr-o politică bună de prevenire a bolilor. Flandra are o rată bună de vaccinare, regiunea mea, dar trebuie să rămânem vigilenți. Dacă nu se fac vaccinurile necesare, atunci aceasta este o neglijență de lux, cum ar veni. Trebuie să ne asigurăm că um, sunt um, combătute aceste informații false, trebuie să le combatem prin informații corecte și prin sensibilizare. Deci susțin această rezoluție. Mulțumesc! Voi da acum cuvântul comisiei, domnul Prat, care este director general la DigiSante. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnelor și domnilor, stimați eurodeputați. Doresc să mulțumesc uh, Parlamentului uh, că ne-a dat ocazia să vorbim despre această propunere de rezoluție. Voi fi foarte succint. Nu uh, cred că există vreo inițiativă a Parlamentului mai importantă și mai oportună decât aceasta nici măcar nu voi încerca să îmbunătățesc uh, uh, afirmațiile extrem de categorice ale uh, coraportorilor. Voi adăuga uh, un uh, lucru. S-au găsit deja semne de variolă la o uh, mumie egipteană. Uh, câteva milioane de oameni, până în anii 1970, au murit de această boală de variolă. Um, ultimul caz a fost o femeie indiană care a murit. Deci, dacă avem nevoie de o dovadă, iată, eradicarea acestei boli este dovada cea mai grăitoare. În Europa, mai mult decât în orice altă parte a lumii, s-a a crescut acest fenomen al reticenței și a scăzut uh, rata vaccinării. Doar două state membre din Uniunea Europeană au uh, o rată recomandată de Uniunea Europeană și OMS. Deci situația este dramatică și considerăm că inițiativa și conținutul acestei rezoluții sunt extrem de oportune. După cum știți, reticența împotriva vaccinurilor um, a fost o problemă discutată de președintele Juncker în ultimul său discurs referitor la starea Uniunii. De atunci lucrăm din ce în ce mai intens uh, să consultăm extensiv, în mod extensiv Parlamentul, dar și uh, actorii interesați printr-o consultare publică. Aceasta se va termina în 15 martie. În același timp, uh, eu și colegii mei facem reuniuni, organizăm reuniuni cu reprezentanți din domeniul farmacologic um, și farmaceutic uh, pentru a ne asigura ca până la inițiativa Comisiei uh, în acest domeniu vom putea să cunoaștem rădăcinile problemei și le vom putea combate. Vom vorbi despre competențe și proceduri, pentru că a fost, uh, au fost chestiuni invocate de către câțiva europarlamentari. Vaccinarea este extrem de importantă pentru Europa, mai ales în cazul, în cazul pojarului, care este o boală uh, extrem de molipsitoare. Este evident că statele membre au competența cu privire la uh, sănătatea publică și la politicile lor în acest domeniu. De asemenea, cred că este foarte important și acesta este un alt motiv pentru care această inițiativă a Parlamentului este atât de relevantă, E iluzoriu să credem că o problemă atât de gravă ca și reticența în fața vaccinului poate să fie combătută doar de instituțiile europene, inclusiv Comisia. Deci, statele membre trebuie să depună uh, eforturi comune împreună cu actorii interesați și cu instituțiile europene. Vă asigur de angajamentul de plin al Comisiei Europene pentru a da curs acestei inițiative și vom propune uh, în aprilie o recomandare a Consiliului în acest domeniu care să fie susținută de politica Comisiei, o, o uh, inițiativă politică a Comisiei pentru a uh, implica toți uh, actorii interesați relevanți și statele membre. După cum a spus și doamna Dornanu, există o nevoie foarte clară de a respecta competențele statelor membre și de a da rezultate pentru cetățeni. Mulțumesc, doamnă președinte. Thank you. Mulțumesc. Și acum o să punem capăt acestei dezbateri. Termenul pentru amendamente este 30 ianuarie la ora 11. Următorul punct din ordinea de zi este următorul către un sector durabil și competitiv al acvaculturii europene, situația actuală și provocările viitoare și dau cuvântul raportorului, domnul Gambus. Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă. Este un raport de aviz privind acvacultura europeană. Am încercat aici să mă refer la două provocări principale cu care se confruntă sectorul și anume durabilitatea de mediu a acvaculturii și apoi beneficiile privind consumul de pește în dieta europenilor. După cum știți, Mările noastre sunt presate în ceea ce privește recurselor și din cel ce mai intens, ținând cont de creșterea nevoii de pește în Europa și în lume. Totalul de pește pe care îl consumăm în Uniunea Europeană, 76%, este important din țări terțe iar acvacultura europeană ne asigură doar 10%. De aceea cred că avem un mare potențial și o marjă de creștere foarte mare. Sunt uh, provocări foarte mari și de multe ori consumatorii disprețuiesc peștele de crescătorie. Totuși, acvacultura europeană este lider mondial în ceea ce privește calitatea și durabilitatea. În faptul că suntem lideri în acest domeniu, ne aduce sarcina de a împărți experiența pe care o avem în sectorul respectiv cu țările din vecinătate, pentru ca și ei să-și îmbunătățească practicile și să fie mai durabile. Trebuie să analizăm cum putem să îi ajutăm pe pescarii noștri, pe crescători, pe întreprinzători, să își mențină producția uh, la standardele de mediu și de durabilitate, așa cum reiese din politica comună de pescuit. Și de asemenea trebuie să fim în stare să le explicăm consumatorilor că pescu, peștele de crescătorie duce la durabilitate și ne ajută să menținem uh, mii de locuri de muncă, sute de mii de locuri de muncă în comunitățile de pescari. Diferențele între produsele din acvacultura europeană față de cele provenite din țările terțe în ce privește calitatea, comportamentul social și așa mai departe, sunt, este Uh, absolut clară, dar consumatorii nu văd acest lucru, pentru că informațiile care le ajung privind crescătorile europene sunt insuficiente, mai ales în ceea ce privește țara de origine, dacă e vorba de pește de congelat sau identificarea de sursă. Deci vrem să lansăm o campanie de informare la nivel european. În acest sens, vreau să vă reamintesc că joia viitoare va fi un an de la criza Panga când o serie întreagă de supermark- supermarketuri au retras acest pește în Franța, Belgia și în alte țări pentru că s-a arătat că producția respectivă, care vine din Vietnam și Thailanda, provoacă consecințe foarte mari sociale și asupra mediului, fără să vină cu, o mare, cu un mare aport nutrițional. Este răspunderea comisiei noastre să vegheze și să creeze condițiile necesare pentru o alimentare corectă a cetățenilor. În esență, iată principalele provocări care apar în primul meu proiect de raport de aviz și sper să pot să colaborez cu restul raportorilor din umbră pentru a îmbunătăți acest raport și sunt gata să răspund la orice întrebări. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Mulțumesc și acum o să dau cuvântul domnului Dorman. Mulțumesc foarte mult pentru acest proiect de raport. Este realmente foarte important să punem accentul pe binefacerile consumului de pește. Să vine mult pește din țările terțe, și din țările apropiate de noi, cum ar fi Islanda, Norvegia și insulele Feroe și trebuie să cooperăm și cu aceste țări. De foarte multe ori, furnizorii sunt uh, supuși presiunilor pentru a putea avea anumite livrări la timp, cum ar fi Rusia. Dar asta prezintă niște probleme. Cred că trebuie să stabilim niște exigențe să spunem că suntem gata să acceptăm mai mulți pești în Europa, dar producătorii, producătorii cum ar fi Rusia, trebuie să respecte standardele noastre. Uh, uh, adică să fie atenți uh, că acolo unde se produce peștele sau în crescătorile implansante în mare să nu polueze mediul. Sunt puncte asupra cărora trebuie să, accent, trebuie să accentuăm, trebuie să le accentuăm. Să nu se folosească în aceste crescătorii prea multe antibiotice. Trebuie de asemenea, de fapt, să nu se folosească deloc antibiotice, decât atunci când sunt necesare. Mulțumesc. Doamna Miller are acum cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult pentru raport. Și noi putem să mai adăugăm câteva amendamente, pentru că eu cred că, în general, trebuie să facem diferența între creșterea cantităților produse în acvacultură și susținerea sistemelor existente. Adică dacă vrem să creștem doar tonele, cantitatea sau vrem să creăm și locuri de muncă și să prestrăm și structurile existente. E foarte important pentru noi. Procedura care a fost de succes în Norvegia a funcționat pentru că există și anumite premize politice și premize de spațiu și Astfel, fermele de somon, de exemplu, sunt uh, analizate și acompaniate de către oameni de știință în continuu. Acvacultura marină deschisă va fi după Brexit uh, probabil mutată și intensificată în zona mediterană, unde sunt alte temperaturi ale mării, există alt, alt relief la sol deci trebuie să ne gândim la modificările pe care trebuie să le facem. Noi suntem pentru o conștientizare a subiectului față de consumatori, să arătăm cât de important este să se mănânce și la nivel regional uh, peștele, dar lipsește cu totul uh, acvacultura apelor dulci. Când vorbesc aici din domeniul pe care îl cunosc, în uh, Bavaria, de exemplu, avem 10.000 de întreprinderi care se ocupă de păstrăvi, păstrăvării sau uh, altele, sau crapi care sunt crescuți în, uh, în lacuri artificiale cu căldură din biogaz. Eu cred că aici vorbim cu adevărat de economia circulară și cred că ar trebui să ținem cont de aceste oportunități care sunt legate de ferme unde se impun și anumite cerințe veterinare, anumite cerințe uh, Uh, de mediu și deci aici uh, ne împletim mai multe subiecte. Oricum, uh, pescuitul în apele interne suferă și din cauza cormoranilor, din cauza prădătorilor care afectează stocurile de pește și cred că e foarte important să ținem cont de întregul complex. Noi vom avea amendamente și vă mulțumesc. Eu... Mulțumesc. Doamna Boilan are acum cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Vreau să-i mulțumesc raportorului pentru activitatea pe marginea acestui aviz. Mă bucur că se pune accentul nu numai pe durabilitatea sectorului, dar și pe protecția mediului și pe siguranța alimentară. Acvacultura se dezvoltă foarte, foarte mult și nu putem permite acestei industrii să folosească dezvoltarea pe seama mediului sau pe seama calității alimentelor noastre deci e nevoie de această campanie pentru consumatori ca să vadă că alimentele sunt de calitate înaltă. Cât privește amendamentele, noi vom înainta amendamente privind nevoia de a consulta comunitatea înainte de a înființa o fermă, uh, o crescătorie de pește. În țara mea, în Irlanda, situația este cumplită situații, companiile multinaționale fac fel și fel de asemenea ferme fără să aibă legătură uh, cu uh, comunitățile locale. În Donegal, de exemplu, trebuie uh, să, înainte să se emită permisele de funcționare, trebuie să aibă loc o asemenea cultură, o asemenea consultare la nivel național. Consultarea asta trebuie să fie, de fapt, câinele de panză, pentru că să nu se distrugă atributele naturale ale coastei. Sunt ecologistă și știu care sunt consecințele pentru degradarea mediului poluarea coastelor și amenințările față de alte specii care provin din crescătoriile de pește. Totul depinde de tipul de crescătorie de pește. Unele sunt benigne, dar altele sunt mari poluatori, cum ar fi fermele de somon și ne interesează foarte mult acest lucru. Ne gândim la unele ferme de somon care apar în Irlanda, unde stocurile naturale de pește au fost afectate grav de aceste crescătorii de somon. Ă, este ar fi mai bine să existe, de fapt, ferme pe teritoriu, pe continent, în interiorul teritoriului, pentru a evita impactul asupra vieții marine și asupra mediului marin, mai ales când e vorba de specii invazive față de speciile native. Mulțumesc! Doamna Engström are acum cuvântul. Mulțumesc, președinte. În primul rând îi mulțumesc raportorului pentru activitatea pe marginea raportului de aviz, o chestiune importantă și mă bucur foarte mult că putem lucra pe acest aviz. În primul rând, nu suntem de acord cu alineatul 1 din proiectul de aviz, și anume că Uniunea Europeană trebuie să spărească uh, producția de, uh, în acvaculturi, ținând cont de cerințele de mediu și celelalte cerințe acvacultura durabilă care duce la hrană nu, care e uh, nutritivă trebuie să apere mediul. Iar sporirea acestei culturi este văzută ca o necesitate pentru a face față cerințelor de pește uh, din Europa. Pe câtă vreme peștele pescuit din mare direct este folosit pentru a face făină de pește sau foarte mult pește este aruncat în mare. Uh, pe lângă îmbunătățirea durabilității crescătorilor de pește, noi trebuie să promovăm comerțul global responsabil, adică cu prevederi privind standardele înalte care trebuie rezolvate în, țări, în raport cu țările telțe, iar în ceea ce privește acvacultura. Cât privește măsurile pentru ca acvacultura să fie durabilă în Uniunea Europeană, să mă refer la câteva domenii și anume sursele de nutriție pentru aceste farme, standardele tehnice, minimalizarea impactului asupra speciilor naturale și minimalizarea, reducerea folosirii substanțelor chimice. Trebuie să existe ținte și uh, clare privind uh, Uh, utilizarea acestor pești pentru făina de pește și uleiul de pește. Altfel este inacceptabil să spunem că produsele din acvacultura europeană sunt durabile din punct de vedere al mediului adoptarea celor mai bune tehnici este o precondiție privind monitorizarea și trasabilitatea impactul și beneficiile diverselor tipuri de acvacultură și specii și habitaturi asupra ecosistemului trebuie cercetate în continuare pentru a înțelege care sunt riscurile față de trăsăturile naturale cheie. Gestionarea corectă, planificarea corectă, restricțiile corecte în zonele desemnate trebuie de asemenea să fie impuse. Mai mult decât atât, politicile europene trebuie să încurajeze acvacultură care aduce servicii de mediu, cum ar fi lagunele costiere sau iazurile care duc la biodiversitate și ajută și fac și zone de divertisment Trebuie să ne gândim la reducerea eutrificării. Trebuie să folosim această șansă pentru a accentua practicile bune, durabile din acvacultură. Există uh, ferme care sunt uh, așezate în interiorul continentului și care refolosesc apa și dacă se face corect, apa aceasta tratată este întotdeauna foarte bună. Rămâne însă problema nutrețurilor, care nu pot fi durabile dacă nu rezolvăm aceste chestiuni și în cele din urmă, reducerea impactul, impactului folosirii substanțelor chimice și antibioticelor, pentru că asta reprezintă un risc pentru uh, sănătatea omului și pentru ecosistem. Noi considerăm că antibioticele și substanțele chimice trebuie să fie înlocuite cu niște substanțe sigure. Voi înainta niște amendamente și vreau să mă asigur că avizul nostru este un aviz care prioritează, prioritizează mediul, sănătatea publică privind această producție. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc și acum dau cuvântul Comisiei, domnul Heinemann. Mulțumesc, doamnă președintă. Vă mulțumesc că îmi dați posibilitatea să răspund. Cam acum un an, comisia, comisarul Vela a adresat uh, o întrebare. Cum putem obține mai multă hrană și biomasă din ocean, în același timp gestionându-le durabil? Și răspunsul grupului de oameni de știință uh, arată dezvoltarea pescuitului durabil și faptul că acvacultura uh, este cel mai bun mod de a produce hrană pentru o planetă care are peste 10 milioane, miliarde de locuitori și în același timp să protejăm și mediul pentru viitor. Este orientarea de bază pe care o, o avem noi în momentul în care promovăm acvacultura. Acvacultura europeană este de cea mai înaltă calitate, avem cele mai înalte standarde din toată lumea, vorbim de o operațiune durabilă Colaborăm cu statele membre și cu părțile interesate pentru a elimina barierele din calea dezvoltării sectorului. Am analizat procedurile de autorizare povara administrativă, accesul la spațiu maritim, ca să vedem exact unde se poate înființa o asemenea fermă și în același timp să dăm asiguranță uh, investitorilor, competitivitatea domeniului și terenul de egalitate în ce privește importurile. Politica aceasta include, bineînțeles, și acvacultura de apă dulce, care a fost menționată de doamna Müller. După ani de stagnare, constatăm o creștere între 2014-2015, sunt ultimele cifre pe care le avem, în, în, o creștere de 4% ca volum și 8% ca valoare a acvaculturii. Producția a atins 1,3 milioane de tone și am văzut progresele în teren. Statele membre au legi care sunt specifice pentru acvacultură, care precizează procedurile de autorizare, au planuri maritime și au structuri anume care se ocupă de gestionarea de mediu. Iar acum facem o revizuire a acestei metode de coordonare deschise uh, care e promovată de Comisie pentru Acvacultură. S-a menționat nevoia de campanie. Avem o campanie, campanie numită uh, produs în Uniunea Europeană, produs uh, de fermă din Uniunea Europeană și ne bucurăm că după Spania anul trecut, anul acesta Irlanda și Croația uh, vor uh, iniția această campanie dar nu e suficient. Vinerea viitoare, nu, vinerea viitoare, adică săptămâna viitoare, vineri, vom avea un seminar la Comitetul Regiunilor pentru a accentua rolul pe care îl au regiunile în ce privește acvacultura. Unele intervenții s-au referit la dezvoltarea locală lucru extrem de important al acvaculturii. Acvacultura care să se apropie de populația locală. Sunt exemple foarte bune. Iar Fondul European Maritim ajută comunitățile locale prin diversele grupuri locale de acțiune. Uh, în noiembrie am avut asemenea prim, uh, un, un prim seminar în Germania, unde s-a creat un sistem integrat care uh, protejează peisajul, atât natural cât și artificial, și ținem foarte mult la acest program și vrem să-l promovăm. Și nu în ultimul rând, nu e vorba numai de tradiție și nevoia de investiții noi, de inovații în ce privește uh, investițiile. S-au menționat circuitele închise. Uh, susținem uh, cercetarea, susținem însă și abordările inovatoare care pot să ducă la sporirea producției de alimente provenite din mare. Uh, ne gândim sigur și la calitate și la durabilitatea mediului marin. Sunt, se pot folosi în zonele în dezvoltare Uh, sau în zone în care există, în care cantitatea de apă e redusă. Și de asemenea vorbim și despre economia albastră. Nu e vorba numai de pește sau de crustacee, ci e vorba și de alge, micro și macro alge. Deci vorbim, să, dorim să organizăm un forum al uh, economiei albastre pentru a integra a, uh, cât mai mult din acest domeniu în economia albastră. De asemenea, avem o platformă de investiții pentru economia albastră ca să atragem mai multe intervenții, investiții pentru acest domeniu. Mulțumesc foarte mult! Thank you. Now I... Mulțumesc și acum dau cuvântul raportorului, domnul Gambus, ca să tragă concluziile. Mulțumesc! Da, mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Vreau să mulțumesc tuturor celor care au intervenit. Avem un numitor comun care poate fi uh, folosit, ce anume dacă vorbim despre o chestiune importantă și vorbim despre o chestiune importantă, trebuie să ne concentrăm pe politica de acvacultură astfel încât uh, să ne gândim și la impactul pe care îl are asupra populației locale. Evident, politica de acvacultură trebuie să fie foarte bine legată de conceptul de durabilitate și de calitate, nici nu se poate altfel, de asemenea trebuie să fie legat și de uh, economia circulară, de apropierea producției de uh, autoritățile locale și regionale, cum spunea și Comisia mai devreme, este un element important. Nu vorbim neapărat de sporirea producției uh, în, în, în, conform cu, în conformitate cu niște criterii ale unor întreprinderi, ci ne gândim la zonele în dificultate pe care dorim să le facem mai durabile. Deci trebuie să găsim un punct de echilibru. Iar în ceea ce privește acvacultura de apă dulce, accept în totalitate ce s-a spus aici, din ce a spus aici doamna Müller, Uh, uneori, mi se întâmplă de foarte multe ori ca raportor, un, o persoană din zona mediteraneană să uită că există acvacultură de apă dulce, uh, așa cum se întâmplă de foarte multe ori, țările din nord uite că uh, ard pădurile din zona mediteraneană. În momentul în care scriem un raport, scriem despre propria realitate și facem eroarea de a uita că sunt fapte mult, uh, extrem de evidente care trebuie avute în vedere în momentul în care colaborăm la amendamente. Vreau să vă mulțumesc uh, tuturor pentru atenția acordată și sunt gata să colaborez la amendamente împreună. Mulțumesc foarte mult! Thank you very much. Uh, now I will Vă mulțumesc foarte mult. Iată, noul termen pentru depunerea amendamentelor este 31 ianuarie la ora 11. Și următorul punct de pe agenda este acum la rând, dar vă rog să nu uităm că la 11 și 15 îl avem pe Ministrul Sănătății din Bulgaria, care vine aici. Implementarea, um, punerea în aplicare a instrumentelor PAC pentru tinerii fermieri în UE după reforma din 2018 și dau, 2013 și dau cuvântul doamnei McGuinness. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Sunt conștientă de restricțiile de timp. Noi, eu nu am foarte multe de spus aici, am un raport foarte scurt. Uh, deci știm că pentru noua generație de tineri obiectivul este să se crească numărul acestora, deși situația e diferită între statele membre. Trebuie să ne asigurăm așadar că PAC se adaptează la nevoile acestor tineri, trebuie să ne asigurăm de asemenea și că ei au uh, cunoștințele și uh, tehnicile pentru a susține agricultura sustenabilă, deci că primesc locurile de formare necesare avem un paragraf uh, cheie aici, paragraful numărul 5, unde se vorbește de nivelul de coerență între dimensiunea UE și ceea ce pot face statele membre în legătură cu schimbul de generații, legislația legată de succesiuni și de fiscalitate, transferul de proprietăți uh, agricole, e o chestiune cheie și apoi raportorul, uh, raportul are și un ultim paragraf important care vorbește de o abordare holistică care să faciliteze accesul tinerilor fermieri la terenuri, dar și la finanțare și la servicii de consiliere și formare și trebuie să primească aceleași servicii de bandă largă, de servicii de sociale, de sănătate, ca cei care trăiesc în orașe. Sunt foarte interesată de comentariile colegilor. Știți că acesta e un aviz uh, al nostru pentru Comisia Agri și mă interesează părerea dumneavoastră, dar e un dosar prioritar pentru Comisie și este o prioritate și pentru statele membre. Cam atât, doamnă președinte, din partea mea am, am încheiat remarcile pe care le avem de făcut și ascult comentariile colegilor cu drag. Mulțumesc, doamna Gentile. Da, mulțumesc, doamnă președinte. Foarte pe scurt. Tema pe care o discutăm e o temă decisivă. Dacă ne gândim la o Europa care dorește să crească, dorește să se dezvolte într-o manieră sustenabilă și inclusivă. Pentru a putea să atragem generațiile tinerii, tinere în cultura agriculturii uh, noi și uh, pentru ca agricultura să devină accesibilă pentru mii de tineri care ar putea să-și găsească în contextul acesta un loc de muncă, trebuie să le dăm posibilitatea să-și realizeze propriul proiect de viață și să fie autonomi. E nevoie, așadar, ca Europa să construiască o PAC în jurul acestei idei, în jurul necesității de a forma tinerii, de a mm, le transmite competențe și de a înscrie această viziune în PAC, PAC care devine din ce în ce mai tehnologică, din ce în ce mai inovatoare. Nu mai putem să spunem că fermierul de astăzi este agricultorul dinainte, este competent, este un adevărat manager al propriei sale ferme. Va trebui să înțelegem că PAC trebuie să se reorienteze prin modificările aduse la Omnibus și va trebui să devină mai accesibile și instrumentele de credit, formarea și să se poată adapta și la fluctuațiile de pe piață și la crizele de pe piața agricolă. Acum a venit momentul să îi construim acest cadru E nevoie să ne concentrăm pe noi competențe, să ne focalizăm pe noi instrumente de credit, dar și o facilitare de succesiune, după cum ați spus, transferul de proprietăți agricole, pentru a avea o viziune modernă și să nu cădăm în capcana de a face aceleași contradicții ca în trecut când avem un manager care se ocupă de ferma sa, trebuie să avem o viziune modernă, trebuie să vedem mai mulți actori împreună pentru ca să poată să se integreze bine pe piața internă, dar și pe cea internațională. Vă mulțumesc, domnul uh, Dorman. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Mulțumesc, doamnă McGuinness, pentru proiectul de aviz pe care l-ați întocmit în numele Comisiei Envi pentru Comisia Agri. Există din ce în ce mai multe dezechilibre între zonele rurale și zonele urbane și dacă vrem o societate care să fie echilibrată, trebuie să găsim acest echilibru. Trebuie să ne asigurăm ca și componența societății să nu fie dezechilibrată. Pentru zonele rurale și pentru agricultură, E important ca tinerii să rămână acolo, să nu plece toți la oraș. Iată de ce eu susțin cerințele pe care le-ați impus de a aplica noile tehnologii în agricultură. Generațiile tinere trăiesc într-o lume tehnologică, sunt foarte familiarizați cu toate aceste instrumente și agricultura trebuie să țină pasul cu ele. E nevoie de IT în agricultură, iar tinerii când văd că agricultura e la fel de modernă și poate oferi la fel de multe ca alte branșe, poate vor rămâne în agricultură. Mă refer aici, ca să dau un exemplu, și la um, stropitul cu instrumente mult mai precise, la uh, irigare, la calitatea vieții uh, fermierilor și mă gândesc și la regulile de joc pentru toți și pentru toate statele membre, pentru că să nu există o competiție neloială. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Müller. Mulțumesc. În cadrul Europei, 31% din fermieri au peste 65 de ani, iar în Germania ei sunt 6,5%. De ce este așa? În primul rând, pentru că avem uh, credite pentru tinerii uh, agricultori care nu țin pasul cu celelalte credite care se oferă și cred de asemenea și că există o problemă în sistemele noastre sociale de cotizații. Eu zic că ar trebui aici să facem câteva modificări. E foarte important să susținem noua generație pentru că ea vine cu noi idei, cu noi abordări și va putea modifica și structura întreprinderilor agricole. De multe ori o modernizare a agriculturii este văzută de către agricultorii în vârstă ca pe o schimbare negativă, ca pe o abandonare și trebuie să încercăm să depășim această, această problemă. Pentru ca să putem avea fermieri care să facă față provocărilor, trebuie să ne concentrăm pe formare. Ideea de a da uh, un impuls tinerilor, de a arăta că această meserie este atractivă, uh, e foarte importantă, pentru că așa această meserie va deveni una pozitivă, care are o imagine pozitivă în societate. Niciodată nu se pune problema unei întreprinderi familiale în termenii aceștia, pentru că întotdeauna automat e văzută ca pozitivă. Eu susțin raportul pentru că Merit s-a gândit la toate aceste aspecte și eu voi mai face doar câteva mici completări. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Heusel. Da, Mulțumesc. Vreau să mulțumesc și eu doamnei McGuinness. Într-adevăr, tinerii trebuie să primească o perspectivă dacă vor să rămână la, uh, în mediul rural și trebuie să aibă o perspectivă dacă vor să aibă o firmă acolo, o fermă care să fie ca o firmă. Momentan nu este foarte bine organizat sistemul, veniturile în agricultură nu sunt foarte mari atunci când ești tiner fermier și vrei să ai o, o fermă, trebuie să dăm o perspectivă pe termen lung de aceea și aceasta ar însemna și să poți trăi într-un loc în care să merite să trăiești, să existe infrastructura necesară și e important, deci, să avem dezvoltare rurală, de aceea ea e legată de politica agricolă. Dacă avem destui agricultori, femei și bărbați, dacă vrem să avem destui, trebuie să facem o formare pe măsură și aici eu cred că noi am mizat uh, prea puțin pe agricultura ecologică, pe durabilitate și pe marketing. Eu cred că ne-am orientat prea mult pe tehnicile de producție și prea puțin ne-am gândit la o agricultură în termen largi, cu perspective ecologice. Cel mai important criteriu este menționat de Merit McGuinness și anume accesul la terenuri, pentru că dacă un tânăr vrea să devină fermier, prețurile de arendă sunt foarte ridicate în Europa, prețurile de achiziție a unui teren sunt de asemenea foarte ridicate și deci tinerii au o piedică în calea lor, nu reușesc să ajungă să aibă o bucată de teren. Accesul la teren e deci un punct esențial, ai dreptate. Și un ultim punct din partea mea, eu zic că n-ar trebui să ne blocăm foarte tare la o graniță, o limită de vârstă. Eu zic că tuturor celor care vor să intre nou în agricultură, poate de-abia la 45 de ani și-a găsit un om vocația și n-ar trebui să-i punem o un prag de vârstă ca să îi excludem pe cei de o anumită vârstă. Eu zic că toți cei care vor să intre în, în agricultură vor fi un câștig pentru agricultură în general și de aceea eu susțin raportul cu mici amendamente pe care le voi transmite și în scris pentru că e vorba de un subiect de viitor. Mersi. Thank you. Mulțumesc. Dau cuvântul acum Comisiei. Domnul Basco. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Din partea Comisiei Europene, noi salutăm acest raport și mulțumesc și pentru contribuția pe care a dat-o Comisia Envi raportului, pentru că raportul va fi finalizat în Comisia Agri. După cum sunteți probabil la curent, Comisia pe 29 noiembrie 2017 a adoptat uh, o comunicare pe uh, alimente și uh, agricultură care a vorbit despre uh, importanța generației tinere, Comisia uh, a repetat prin intermediul comisarului Hogan că o regenerare generațională este esențială pentru viitorul PAC. Vreau să confirm un element foarte important care apare în comunicarea noastră și anume că tranziția către o agricultură și un sistem agricol modern trebuie să meargă mână-mână cu renovarea capitalului uman a persoanelor care lucrează acolo. Deci tranziția competențelor, o creștere a competențelor, a expertizei, care să ne ajute să mergem către un model mai uh, modern al agriculturii, poate să fie făcut doar dacă oamenii care lucrează acolo sunt uh, și ei uh, parte din acest proces și câștigăm cât mai mulți oameni în agricultură. Se vede, de fapt, prin cifre deja, că cei tineri sunt mai interesați și mai capabili să folosească noile tehnologii, sunt mult mai ecologici și în acest sens noi considerăm că cele două elemente nu pot fi disociate. Ele merg mână-mână și e foarte pozitiv că această comisie s-a gândit la acest aspect. În final, două puncte specifice din partea mea. În momentul de față, în politica agricolă comună, avem deja destule instrumente pentru a-i susține pe tinerii fermieri, dar avem o, un clar consens în toată lumea că trebuie ca aceste instrumente să fie mai eficiente. Am trecut uh, exact această informație și în comunicatul nostru și cerem Parlamentului European să ne ajute să eficientizăm instrumentele, să fie adaptate la nevoile specifice acestei comunități tinere. Un element final pe care îl vedem și în raport foarte bine, dar și în comunicarea noastră, în ciuda eforturilor pe care le-am putea face la nivel european, trebuie să ținem cont și că unele elemente foarte importante care afectează, afectează viața și implicarea fermierilor tineri țin de statele membre. În primul rând, reglementările cu privire la terenuri, fiscalitate, succesiune, planificare teritorială, toate acestea sunt chestiuni esențiale care sunt bariere la intrarea în sector pentru că deciziile se iau la nivel național. Uh, vrem să atragem atenția că există și acolo o pârghie. Salutăm propunerea Parlamentului European în acest sens, care merge și mână-mână cu principiile din comunicarea noastră, că trebuie să facem eforturi pentru a avea o coerență mai bună între ceea ce se întâmplă la nivel european și ceea ce se întâmplă la nivel național. Iată de ce considerăm că abordarea generală pe care o propunem ar trebui să țintească către un sistem mai, uh, mai precis, să se recunoască principiul de subsidiaritate și rolul pe care îl joacă statele membre în uh, crearea unor măsuri care sunt adaptate specificului teritoriului, dar ținând cont și de ceea ce se întâmplă la nivel european. Eu zic că modelul ar putea să fie foarte util pentru înnoirea generațională și pentru ca să ajutăm comunitatea tânără să depășească barierele pe care le au în momentul de față când vor să intre în sector. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna McGuinness. Mulțumesc foarte mult, dragi colegi, pentru comentarii uh, pe un subiect atât de important. În ce privește comentariile domnului Hoisling despre concentrarea prea mare pe producție și nu pe sustenabilitate, cred că primul paragraf se referă la ce a spus, dar sunt gata să primesc și amendamente la text, pentru că cu toții luptăm să avem un text mai bun. Una din chestiunile care trebuie să aibă mai multă vizibilitate în raport se referă la tinerele femei și uh, tinerii bărbați, pentru că multe state membre, când vorbim, în multe state membre, când spunem fermieri, ne gândim la bărbați. Dar eu zic că, de exemplu, în această dimineață, în Irlanda, avem o întâlnire uh, a femeilor uh, agricultori dintr-o uh, zonă din Irlanda care vorbesc despre viitorul agriculturii și impresia mea din dialogul pe care l-am avut cu fermieri în general că Comisia spune că fermierii tineri sunt gata să accepte tehnologiile noi, să țină cont de dimensiunea de mediu. Într-adevăr, și femeile aduc o perspectivă nouă și eu zic că ar trebui să ținem cont uh, de ea și în, ra- în raport. Problema cu sistemul rigid de susținere pentru tinerii fermieri este discriminatoriu, într-adevăr, um, pe bază de vârstă. Unii au de pierdut în acest sistem și e foarte păcat, trebuie să ne gândim la el. Ceea ce mă aduce la a doua rundă de comentarii pe care vreau să o fac în legătură cu viitorul PAC. Am fost prezentă la o reuniune tehnică acum, de curând, în legătură cu comunicarea pe care a făcut-o Comisia și aș vrea să-i rog pe colegi să uh, studieze problema. Mi se pare că merge într-o direcție bună. Acum că am studiat mai atent textul, cred că trebuie să nu ne concentrăm pe uh, condiționalitate, ci pe rezultate. Fermierii nu trebuie să afle ce n-au voie să facă, ci trebuie să li se spună ce au de făcut, care este rezultatul pe care trebuie să-l obțină. Și în contextul acesta, concentrarea pe tineri, pe viitor, o să permită statelor membre să aibă mai multă flexibilitate pentru ca să vadă dacă uh, Trebuie să facă mai multe pentru fermieri sau mai puține? Există diferențe între statele membre și între felul în care sunt legate instrumentele la nivel uh, la nivelul uh, UE cu instrumentele la nivelul statului membru. Deci mă bucur foarte mult să primesc amendamente de la colegi. Cred că, doamna președinte, uh, termenul este joia viitoare pentru amendamente la ora 11. O să-mi confirmați dumneavoastră. Deci și cred că E foarte bine să mergem în direcția pe care ați propus-o. O să avem și o reuniune de reportori din umbră în curând. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Termenul de depunerea amendamentelor este 1 februarie la ora 11. Mulțumesc! Domnul ministru a ajuns și cred că putem să îl salutăm și să îl primim la prezidiu. Uh, let me say hello. Așadar, îl salut pe domnul ministru, vă urez bun venit. Ne bucurăm că putem purta această discuție. Vă voi da cuvântul, domnule ministru. Vă rog. Уважаеми дами и господа, членове на Европейския парламент. Doamnelor și domnilor, stimați eurodeputați, vă mulțumesc pentru interesul pe care l acordați priorităților în domeniul sănătății ale președinției bulgare. Este o onoare să vă prezint programul nostru. Dumneavoastră, membrilor Comisiei Envi. Preluăm președinția Consiliului într-o perioadă critică pentru Uniunea Europeană. Evoluția pe care o va avea Uniunea depinde de rezultatul discuțiilor din lunile următoare. Pentru a alege calea cea mai potrivită, trebuie să vedem care sunt realizările noastre, provocările și greșelile pe care le-am făcut pentru a vedea cum putem merge mai departe. Pentru Bulgaria este important menținerea unității Uniunii Europene. Trebuie să păstrăm Uniunea uh, puternică și motoul nostru este împreună suntem puternici. Vom avea o abordare bazată pe consens, compromis și cooperare. Suntem pentru o Uniune, Europeană, în care creșterea economică este un instrument pentru atingerea egalității sociale și prosperității pentru cetățenii tuturor statelor membre. Vom face eforturi așadar pentru a atinge o Europa a securității, a stabilității și solidarității, garantând pacea pentru popoarele noastre și pentru vecinii noștri. Mă aflu aici astăzi pentru a vă prezenta prioritățile noastre în domeniul sănătății și pentru a vă răspunde la întrebări, desigur. În lunile care urmează vom vorbi despre viitoarea finanțare a politicilor UE și despre viitorul zonelor cheie de cooperare. O Europa unită este imposibilă fără valori de bază, cum ar fi sănătatea, învățământul și cultura. Indiferent de diferențele între sistemele statelor membre, cooperarea în aceste domenii la nivel european, fără să fie nevoie de armonizare, nu poate aduce decât beneficii concrete pentru cetățenii europeni în fiecare zi. Care sunt domeniile din cadrul domeniului sănătății în care Uniunea Europeană Uh, și-a luat angajamente prin mesaje politice, inițiative și legislație. La nivel european există un cadru juridic pentru libera circulație a pacienților, adică Directiva 2011-24 cu privire la executarea drepturilor pacienților în uh, îngrijirile medicale transfrontaliere, inclusiv pe baza soluțiilor electronice. Cu sprijinul Comisiei, s-a făcut o rețea de uh, centre de tratament specializate, uh, numită rețeaua europeană de referință. Expertiza tuturor agențiilor de medicamente coordonate prin EMA um, este importantă pentru lansarea unor medicamente inovatoare, de calitate dovedită, uh, sigure și eficiente. De asemenea, Uh, este esențial acest lucru pentru asigurarea farmacovigilenței în baza regulamentului 726-2004 și în cadru, întregul cadru legisla, legislativ, directive și regulamente, inclusiv cu referire la medi, medicamentele pediatrice, medicamente orfane și așa mai departe. De asemenea, avem reglementări extensive cu privire la autorizarea produselor farmaceutice, cu privire la testele clinice, cu privire la dispozitive uh, medicale, cu privire la diagnosticul in vitro, de exemplu, regulamentul 745 și 746. Există uh, cadru de reglementare pentru țesuturi, organe și celule, donare de organe și transplant. Există pe piața internă ocazii pentru libera circulație a medicilor și pacienților și pentru schimburile de experiență. A fost stabilit de asemenea un mecanism pentru uh, reacție coordonată a, a tuturor statelor membre pentru a uh, controla uh, circulația bolilor contagioase și amenințărilor transfrontaliere. Aceste mecanisme se bazează pe experiența de la nivel național, și tocmai de aceea este esențial ca această expertiză să fie promovată și dezvoltată în toate statele membre, să existe comunicare și cooperare în toate statele, între toate statele membre și aceasta este calea cea mai potrivită de a asigura funcționarea corectă a sistemelor de îngrijiri medicale. Câteva documente politice, de exemplu concluzii ale Consiliului, dar și rezoluții ale Parlamentului, subliniază ă, importanța politicilor cu privire la bolile contagioase și bolile cronice necontagioase, activități cu privire la prevenirea bolilor precum ă, bolile cardiovasculare sau diabet, de asemenea, ă, factorii de risc, precum alcoolul, alcoolul fumatul și uh, alimentația nesănătoasă cere, cer și ei uh, eforturi coordonate. Legislația, mesajele politice de la Consiliu și de la Parlament dau un imbold puternic inițiativelor la nivel național și european. Discuțiile la nivel european sunt extrem de importante, pentru că aceasta este ocazia de a face un schimb de experiență și bune practici, de a învăța unii de la alții Uh, aducând la oaltă experiența și expertiza din toate statele membre. Programul multianual pentru sănătate contribuie în mod semnificativ la această cooperare și s-a dovedit a fi un instrument util pentru susținerea inițiativelor în domeniul sănătății. Implementarea fiecare inițiativă și act, juri, act juridic, inclusiv uh, la nivel european, cere ca uh, cei care pun în aplicare aceste inițiative să facă parte din proces, dar și să aibă un rol de lider. Sănătatea este domeniul în care s-a adus uh, cea mai mare valoare adăugată în, din partea Uniunii Europene. Inițiativele UE trebuie să fie bazate nu doar pe uh, dorința de a susține industria și inovarea, dar și de nevoia, mai ales de nevoia de a proteja sănătatea umană. Orice medicament, orice aliment se lansează pe piață ei bine, noi trebuie să fim conștienți uh, de impactul pe care îl vor avea asupra sănătății umane. Dacă nu, vom risca să pierdem un bun foarte de preț, adică încrederea oamenilor în sistem. Vă amintesc că nevoia de a asigura standarde înalte de protecție în domeniul sănătății este consacrat de Tratatul pentru funcționarea Uniunii Europene la articolul 114. Deci trebuie să se țină cont de acest lucru atunci când se iau inițiative pe piața internă. Această obligație ne aparține tuturor, Comisiei, Parlamentului și Consiliului. În acest context ne-am conceput și ne-am planificat prioritățile în domeniul uh, sănătății. Și am făcut acest lucru Uh, fiind perfect conștienți de ce se întâmplă în jurul nostru și pe baza acestui context pe care vi l-am explicat ne vom uh, ghida discuțiile din următoarele șase luni. Vom avea două priorități politice importante, alimentație sănătoasă pentru copii și uh, nevoia pentru produse farmaceutice eficiente la prețuri accesibile. Nutriția Uh, alimentația sănătoasă pentru copii este un uh, subiect extrem de important, mai ales că de el depinde viitorul Europei. Viitorul unei Europe competitive nici nu poate fi conceput fără o tânără generație sănătoasă și bine educată. Vom pune, deci, accentul pe alimentația sănătoasă pentru copii. Dovezile arată că alimentația sănătoasă este un factor foarte important în, uh, într-o viață sănătoasă. O alimentație nesănătoasă duce la răspândirea bolilor cronice în Europa și la nivel global. Avem uh, discuții planificate în ceea ce privește obiceiurile alimentare și alimentelor asupra sănătății cu privire la dezvoltarea fizică și mentală a copiilor. Vom vorbi despre alimente care nu sunt doar sigure, ci și sănătoase, comercializarea copiilor pentru copii, despre alimentația tradițională în toate țările din Europa și despre nevoia de a păstra diversitatea. Sănătatea copiilor este o investiție într-o populație, în viitorul unei populații sănătoase și care poate să muncească. Cred că această discuție va consolida perspectiva în discuțiile uh, cu privire la uh, alimentație și alimente din domeniul sănătății. Succesul politicilor de prevenție depinde de disponibilitatea pe piață a unor alimente sănătoase și accesibile ca preț. Iar această prioritate trebuie să beneficieze de eforturi comune din partea sănătății și din partea agriculturii. Um, avem o discuție, avem planificată o discuție la nivel de experți la Sofia în februarie uh, și Consiliul EPSCO în iunie anul acesta. A doua prioritate este uh, produsele farmaceutice și ne vom concentra pe două aspecte. Uh, eficacitatea terapiei și eficacitatea cheltuielilor publice în acest domeniu. Cadrul de reglementare sprijină inovația și garantează în același timp siguranța pacienților. Trebuie să păstrăm acest echilibru pentru a păstra și încrederea pacienților. Tocmai de aceea, aspectul sănătății trebuie să fie uh, principalul motor al discuțiilor noastre legate de produse farmaceutice. Nu este acceptabil ca piața internă să fie o scuză pentru probleme și crize în domeniul farmaceutic. Vom găzdui discuții cu privire la tratamente de calitate pe baza unor terapii eficace și vom vorbi despre accesibilitatea ca preț a produselor medicinale la o conferință de experți care va avea loc la Sofia în 6 martie și la o discuție la Consiliul Informal pentru Sănătate 22-23 aprilie. Cred că aceste teme sunt dragi nu doar uh, miniștrilor sănătății, dar și Parlamentului European. Colegislatorul nostru, Parlamentul European, este cu siguranță interesat de prioritățile noastre legislative și vom face din singurul dosar legislativ activ în domeniul sănătății actualmente uh, o prioritate, adică amendamente la, amendamentele la regulamentul care guvernează EMA 726 pe 2004 și au fost stabilite de asemenea datele cu privire la Uh, primele triloguri. Prima reuniune deja a avut uh, mare succes. A existat o înțelegere reciprocă și există șanse mari de închidere a dezbaterilor. Acest dosar face parte din uh, pachetul veterinar, așa cum este el numit, și sper că vom putea să facem progrese la întreg dosarul și vom ajunge la un compromis cu Parlamentul European. Comisia a anunțat că probabil va veni cu o nouă propunere legislativă în domeniul uh, evaluării tehnologiei în domeniul sănătății și uh, o inițiativă în, în materie de vaccinuri. Dacă se întâmplă acest lucru, Bulgaria va prezenta propunerile Consiliului și va începe discuțiile pe baza lor. Doresc să evidențiez următoarele. Calitatea Legislația europene este cea care contează pentru noi cel mai mult. Așadar, fac apel la dumneavoastră să contribuiți la o discuție constructivă în ceea ce privește prevederile concrete pe baza a, uh, celor, celor scrise în textul final. O discuție generală, ă, pornind de la presupoziții comune, nu este acceptabile. Trebuie să ținem cont de discuțiile de la nivel național și trebuie să ținem cont de experții din statele membre. În concluzie, punctul de plecare pentru noi în toate discuțiile va fi uh, cum putem să consolidăm sistemele de sănătate europene. Aceste discuții sunt vitale pentru Uniunea Europeană și sper că putem să contăm pe sprijinul dumneavoastră în următoarele șase luni. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, mulțumesc domnule ministru, vă mulțumim că ați venit la această dezbatere. Voi începe acum cu prima rundă de întrebări. Domnul Peter Liz are cuvântul. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende, vielen Dank, Herr Minister. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, mulțumesc, domnule ministru, pentru prezentarea dumneavoastră. Vreau să mă refer la două puncte pe care le-ați menționat dumneavoastră și aș vrea să fac un comentariu după aceea din perspectiva mea. În legătură cu EMA, Agenția Europeană pentru Medicamente, am avut o dezbatere aici pentru că Parlamentul nu este mulțumit deloc de felul în care Consiliul a luat decizia despre sediul agenției. Aș vrea totuși să vă rog să nu purtăm acum discuția de principiu, ci să acceptăm Amsterdamul, așa cum i-am rugat și pe colegi, dar totuși trebuie să ne pregătim ca pe viitor, în curând, Consiliul să trebuiască să dea o declarație prin care să spună că o astfel de procedură pe un subiect atât de important nu va mai putea să o mai aplice fără să implice Parlamentul. Deci noi nu vom tolera să se mai întâmple așa ceva pe viitor cu noi, Sper să nu se mai pună problema de așa ceva, dar eu vreau să vă spun pentru că vrem o declarație din partea Consiliului și cred că și angajații dumneavoastră, colaboratorii au uh, urmărit discuția de dimineață și vreau doar să vă spun că trebuie să vă pregătiți de ceea ce va urma. În al doilea rând, uh, evaluările în domeniul sănătății și ale tehnologiei. Aici v-aș ruga să vă angajați puțin mai puternic. Săptămâna viitoare va veni această propunere și trebuie să plecăm de la premiza că pe 31 va fi înaintată ar fi bine dacă președinția Consiliului ar începe cu lucrul concret la propunere. Nu vom avea un acord uh, clar în prima săptămână și nici în prima jumătate a anului, cred eu, dar vor avea loc mai multe grupuri de lucru care se vor uh, întâlni în curând și putem deja să anticipăm. La tema medicamentele veterinare, vreau să vă susțin pentru ca să încercați să ajungeți la un acord cu Parlamentul. Pentru noi a fost foarte important și momentan Consiliul nu a preluat uh, acest rol. A fost foarte important subiectul și să încercăm să găsim un acord. În textul Consiliului și al Comisiei nu scrie decât că antibioticele trebuie să fie registrate și documentate în medicina veterinară. Trebuie să fie nu înseamnă decât uh, că avem probabil mai puține antibiotice în domeniul veterinar și nu scrie însă în text chiar așa. Mi se pare foarte greșit să cerem o documentație foarte amplă dacă până la urmă nu contează ce scrie acolo. Scopul trebuie să fie ca în mediul veterinar să se reducă folosirea antibioticelor și nu scrie concret. Apoi alt obiectiv, raportul doamnei Grostet. De multe ori Parlamentul European a cerut să se găsească o soluție pentru noile substanțe. În fiecare săptămână mor oameni. Am vorbit cu un profesor din la un spital universitar care îmi spunea că în toate spitalele universitare e așa. În fiecare săptămână mor oameni pentru că nu mai funcționează antibioticele. Și la tot ce facem, chiar dacă încercăm să facem uh, avem reguli pentru antibiotice, e nevoie de substanțe noi și de aceea Comisia ar trebui să facă imediat o propunere de legislație. Aceasta este părerea Parlamentului. Scrie și în raportul pentru medicina veterinară. Vă rog frumos să ne susțineți la cererea de o propunere legislativă în domeniul noilor substanțe, pentru că trebuie să facem ceva pentru ca să nu mai moară atâția oameni de rezistență la antibiotice. Mulțumesc! Mulțumesc, spune doamna președinte. Acum doamna Ruiz. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc, domnule ministru. Îmi cer scuze, am o reuniune la ora 12 și nu voi putea să ascult răspunsul dumneavoastră, dar echipa mea va asculta cu mult interes, pentru că ne interesează. Sunt de, complet de acord cu cele spuse, cu prioritățile stabilite de prioritatea bulgară privind sănătatea arată că sunt de fapt priorități ale UE. Cât privește utilizarea medicamentelor veterinare, v-ați referit la ele, dar cred că trebuie să fim conștienți de uh, rezistența antimicrobiană, cum spunea și domnul Peter Liese. Practic, putem să depășim cifrele pe care le-am auzit astăzi. Deci, ne așteaptă după colț o amenințare pe care trebuie să o luăm în serios și se pare că la Consiliu Există multă rezistență pentru acest regulament pentru, și sunt foarte multe dificultăți privind reducerea utilizării antibioticelor în materie de creștere a animalelor. Trebuie să fim conștienți de importanța acestui domeniu și de consecințele pe care le are asupra uh, sănătății umane. Sigur, noi antibiotice, dar utilizate adecvat. Și firește limitarea nu numai la nivelul Uniunii Europene, ci strategie uh, pentru limitarea norilor, pentru că sunt uh, creșteri mari la nivel uh, global. Uniunea Europeană nu poate singură să combată această amenințare care este transfrontalieră. În ce privește sănătatea copiilor, vă, pentru că ați prioritizat această problemă. Cum spuneți, este sănătatea viitorului și depinde de sănătatea copiilor noștri și de modul în care se alimentează copiii noștri. Trebuie să vedem cum uh, stabilim, cum stabilim utilizarea diverselor alimente care au un efect negativ asupra copiilor. Avem nevoie de o strategie europeană pentru uh, hrana, alimentația copiilor. Și dacă vorbim de alimente de utilizare pediatrică și alte regulamente, ele au un impact asupra competitivității societății noastre care este crucială. Și vă felicit felicit pentru că ați adus acest uh, acest subiect în discuție. Prețuri accesibile și medicamente eficiente. V-ați referit la acest lucru? Nu? Și spuneți că în, în raportul privind accesul la medicamente se uh, arată că trebuie mărit uh, domeniul de aplicare a unor articole, mai ales de ceea ce privește utilizarea publică a acestor medicamente producătorii, distribuitorii trebuie să se gândească la acest lucru și sunt multe dificultăți cu care ne confruntăm pentru a garanta accesul la medicamente. Trebuie să subliniem propunerea făcută de comisie săptămâna viitoare privind ASTA și este foarte important pentru că asta arată cât de mult ne interesează pe noi cum îmbun cum îmbunătățim calitatea medicamentelor, calitatea analizelor, a cercetării, cum facem ca până în cele din urmă acest lucru du durabil și cum contribuim la durabilitatea sistemelor sanitare și accesul la medicamente din, pentru cetățeni. Și ultimul lucru, trebuie să ne gândim, așa cum spunea domnul Peter Liser, ca, de fapt, Consiliul să facă o propunere serioasă în acest sens, iar obiectivele care urmează să fie atins să fie rezultatul unei activități mai bune față de aceste preocupări, față de aceste provocări, trebuie să ne eh, coordonăm mult mai bine și să vedem care sunt obiectivele pe care ni le stabilim în ce privește accesul de la medicamente. Mulțumesc foarte mult! Thank you. Mulțumesc foarte mult! Domnul Piercear, acum cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte! Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc, domnule ministru. Prioritățile președinției bulgare sunt foarte mari, foarte largi. Dar aș dori să mă refer la câteva dintre cele menționate de domnia voastră. Rezistența la antibiotice. E o problemă din ce în ce mai mare în Uniunea Europeană. Suntem cu toții conștienți. Este o amenințare la sănătatea publică. Centrul European privind prevenirea și controlul uh, maladiilor monitorizează situația și rapoartele arată faptul că acum am atins un punct critic. Suntem în mijlocul unei crize. Ce va face președinția bulgară în această problemă a rezistenței la antibiotice. E o prioritate. Asta e valabil atât pentru medicamentele de uz uman cât și pentru cele de uz veterinar. Și apoi uh, medicamentele de uz veterinar. Vă așteptați uh, să terminați acest uh, act normativ pentru că rezistența la antibiotice este un element cheie și în dosarul acesta iar în ce privește creșterea animalelor, antibioticele sunt folosite extrem de mult. pentru tratarea animalelor. Există uh, indicii care arată că antibioticele continuă să fie folosite ca stimulator de creștere sau la, în creșterea animalelor în ciuda interdicției. Și vreau să vă arăt că ne interesează extrem de mult uh, finalizarea acestui dosar în următoarele câteva luni. Apoi, planurile epidemiologice pentru cazurile în care vorbim de bacterii. Vă gândiți la ceva... Mulțumesc, doamnă președinte. Nu vreau să repet ce s-a spus de către colegii mei, dar pentru grupul ALDE este extrem de important uh, să ne referim la două chestiuni. Apoi accesul la medicamente, care a fost deja descris și am o întrebare. Ce poate face președinția ca să acționeze împreună la un, pentru a avea un mai bun acces uh, la medicamente în Uniunea Europeană. Poate e vorba de un alt model de afaceri, astfel încât medicamentele să fie cumpărate la prețuri mai ieftine. Și în al doilea rând, pentru grupul nostru este absolut important să acționăm acum, în acest moment, uh, în ce privește rezistența la uh, antibiotice și ce face președinția din acest punct de vedere. Mulțumesc! Mulțumesc! Are cuvântul acum doamna Conecina. Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă, că îmi dați cuvântul din nou. Domnule ministru, doamnelor și domnilor, spunem același lucruri, toți spunem aceleași întrebări Salut faptul că președinția bulgară, după un an și jumătate de liniște, de tăcere, a, se ridică la nivelul provocărilor și vrea să se ocupe de dosarul privind uh, medicamentele de uz veterinar. Parlamentul a acționat foarte repede și a așteptat să vadă ce face Consiliul și sper, cred că președinția bulgară va reuși să facă progrese în acest dosar astfel încât uh, să ajungem la negocierile tripartite, măcar să rezolvăm problema legislativă. Vă urez uh, noroc. Mă bucur că ați menționat acest lucru, domnule ministru. În al doilea rând, uh, regulamentul de săptămâna viitoare pe care, săptămâna pe care Comisia trebuie să-l dea publicității. Mandatul nostru se termină practic peste câteva luni și Bulgaria ar trebui să ia în serios această problemă și să încerce să facă cât de mult poate ca să ajungă la un consens între statele membre pentru a finaliza regulamentul acesta până la sfârșitul acestui an, pentru că este extrem de important. Vorbim de lucrul acesta de foarte multă vreme și ar fi foarte important să cooperăm cu Consiliul. Poate vom reuși să facem acest lucru datorită președinției bulgare. Poate vom găsi o cale către scopul final și sperăm că nu va fi numai de conferințe seminar și seminare, ci un consens între cele 27 de state membre, astfel încât Parlamentul European să aibă o idee clară apropo de ce, uh, care va fi viitorul uh, acestui dosar. Pentru HDE, regulamentul acesta, HDA, uh, pardon, trebuie, poate veți putea juca rolul mediatorului al actorului care va duce la finalizarea dosarului în acest an. Mulțumesc! Mulțumesc! Sunt foarte, încă doi vorbitori pe listă, deci vom continua cu doamna Kadenbach. Mulțumesc foarte mult uh, pentru prezentare, domnule ministru. După cum vă dați seama, ne interesează foarte mult uh, un subiect și anume rezistența la antibiotice. Alți vorbitori au menționat deja acest lucru și vă îndemn să vă ocupați de această chestiune în timpul președinției dumneavoastră. Există un al doilea program de acțiune din partea Comisiei și statele membre uh, s-au angajat să pună la punct planuri de acțiune. Dar știm că punerea în aplicare n-a fost ideală în toate statele membre și există o amenințare clară la ora actuală. Dacă ne gândim la infecțiile intraspitalicești, ele duc la uh, un număr de 37.000 de decese premature. Uh, ne gândim la planurile din acest punct de vedere, poate că nu se poate face ceva. Deci rezistența la antibiotice și problema pe care am menționat-o deja, adică infecțiile intrahospitalicești, intraspitalicești, nu au fost avute în vedere până acum. E vorba de o serie întreagă de probleme care pot fi abordate doar prin cooperarea dintre Ministerele Sănătății organizațiile agricole și toți ca cei care sunt implicați în creșterea animalelor. Numai în felul acesta putem să facem progrese. Al doilea punct pe care l-ați menționat, poate că n-am înțeles eu foarte bine ce ați spus. Eu cred că noi ca Parlament trebuie să acceptăm deciziile naționale în chestiunile de sănătate și facem acest lucru atâta timp cât sunt compatibile cu principiul de subsidiaritate. Eu cred însă că aici uh, avem directive uh, foarte clare. La articolul 186, de exemplu, 168 uh, se vede foarte clar ce trebuie să facă decidenții la nivel național și ce trebuie să facă Uniunea Europeană în materia aceasta. Eu cred că o plusvaloare europeană trebuie să fie vizibilă și în timpul președinției dumneavoastră noi așteptăm așa ceva și sper să se poată realiza. Un punct 3 din partea mea foarte scurt Există o legătură între o alimentație sănătoasă și la copii mai ales și uh, sănătatea ulterioară. Vreau să știu cum vreți dumneavoastră să gestionați problema pesticidelor. Avem aici în Parlament o discuție amplă despre glifosat, probabil ați auzit. Nu e vorba numai de afectarea biodiversității, ci și de sănătatea umană, pentru că glifosatul ajunge în farfurii. Mulțumesc! Mulțumesc. cuvântul domnul Kovacev. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, domnule ministru. Bun venit uh, la Comisia Envi. Vreau să vă urez personal dumneavoastră și echipei dumneavoastră mult succes în timpul președinției. Nu numai eu, dar și mulți colegi, doamna Cadenbach, ca și mulți alții, vorbim despre îngrijirea sănătății și tratarea sănătății de bună calitate. E o întrebare legată de accesul la medicamente. Ce părere aveți despre certificatele privind protecția suplimentară? Vorbim de o lărgire a drepturilor pacienților, mai ales când se primește o autorizare legală. Comisia Europeană voia să discute dacă există asemenea scutiri pentru medicamentele generice în conformitate cu aceste certificate pentru protecție suplimentare. S-a făcut și o audiere publică privind aceste certificate și să sperăm că o să vină o propunere de la Comisie pentru a modifica legislația. Domnule ministru, știți că prețul medicamentelor generice este mult mai scăzut pentru că alte uh, medicamente sunt brevetate. Dacă avem o asemenea auto, autorizare, o să apară pe piață asemenea uh, medicamente de cer generice din momentul în care încetează brevetul de protecție al medicamentelor brevetate și va asigura uh, accesul la medicamente pentru tratament pentru pacienții respectiv. Ce puteți face ca președinție pentru a putea să existe aceste scutiri de certificatele de protecție. Încă o dată vă urez succes dumneavoastră și prezidenției bulgare în această sarcină foarte grea la nivel european, ce anume îmbunătățirea accesului la îngrijiri de sănătate de bună calitate. Mulțumesc, domnule ministru. Eu sunt ultimul vorbitor și voi pune capăt rundei de întrebări Mă bucur să văd că prioritățile președinției dumneavoastră uh, includ îngrijirea sănătății pentru copii și veți avea o conferință săptămâna viitoare privind alimentația sănătoasă pentru copii. Planul de acțiune pentru obezitatea copiilor uh, există până în 2020. Uh, timpul se scurge foarte repede. Planul înseamnă restricționarea și interzicerea Uh, media, acestor alimente de tip junk pentru copii, cum va contribui președinția dumneavoastră la atingerea acestor obiective? Uh, într-o directivă privind uh, mijloacele audio referitoare la trialoguri, veți interzice, de exemplu, asemenea um, publicitate privind alimentele nesănătoase pentru copii și acum aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, doamnelor și domnilor, stimați eurodeputați. În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru susținerea pe care ați arătat-o după ce am prezentat prioritățile președinției bulgare. S-au pus foarte multe întrebări unele se suprapun, altele sunt complementare, unele cu celelalte. Vreau să rezum toate aceste întrebări în răspunsul meu și sper că pot să răspund tuturor în cele ce voi spune în continuare. În primul rând, voi vorbi despre procedura de uh, mutare a agenției EMA. Este o consecință a unei decizii care a fost luată de Consiliul pentru Afaceri Generale pe 20 noiembrie 2017. Comisia a făcut o propunere de modificare a, a regulamentului din 2017 privind mutarea sediului de la Londra la Amsterdam. Uh, și acum trebuie să urmeze o poziție a Consiliului uh, Sperăm că procedura va fi finalizată foarte curând. E important pentru că trebuie să avem, pentru ca această agenție să continue să funcționeze. Vă voi transmite un mesaj, voi trimite mesajul nostru la Consiliu. Acum, cât privește evaluarea tehnologiei din domeniul sănătății. Președinția bulgară știe care sunt planurile Comisiei Europene de a adopta o propunere legislativă privind tehnologia și evaluarea tehnologiei din sănătate. Deocamdată n-am primit această propunere, dar când vorbim de legislație, trebuie să fim foarte preciși. Hai, acum, cum există, va exista o asemenea propunere legislativă, trebuie să lămurim niște lucruri, și anume conținutul, efectele obligatorii și data finală a publicării. Parlamentul European și-a exprimat o opinie într-o rezoluție din 2017 privind îmbunătățirea accesului la medicamente. Consiliul a spus de asemenea că avem nevoie de cooperare voluntară între statele membre în propunerile pe care le fac. Dacă propunerea Comisiei este publicată, atunci președinția bulgară o va prezenta într-o în manieră rapidă la grupurile de pregătire ale Consiliului. Rolul nostru este de mediator, deci trebuie să asigurăm suficient timp statelor membre să studieze propunerea și să adopte niște poziții naționale pentru a putea avansa într-un dosar Trebuie să fie cât mai puține chestiuni delicate, așa că nu putem prezice rezultatul final fără să ne fie clar care este textul final. Cât privește legislația, în timpul președinției bulgare vom prioritiza dosare care au perspective bune de finalizare. Prioritățile noastre pentru medicamente sunt să finalizăm negocierile cu Parlamentul European privind pachetul veterinar. Cât privește amendamentul la regulamentul 726 din 2004, pachetul veterinar și îngrijirea sănătății, lucrăm la un dosar pentru a modifica acest regulament 726, care se referă la autoriza, procedura uh, centralizată de autorizare Mă bucur că prim, să vă spun că primul, primele negocieri informale au avut loc pe 23 ianuarie, au avut loc între Consiliu și Parlamentul European și s-a ajuns la un acord uh, privind anumite chestiuni, de exemplu, eu știu, uh, chestiuni care vor fi adoptate prin uh, codecizie. Eh, există niște compromisuri și în alte domenii. Dosarul acesta poate fi finalizat foarte, foarte curând. Iar în pachet sunt foarte multe subiecte, cum ar fi rezistența la antibiotice. Considerăm că cei doi colegiuitori au interesul comun de a găsi o soluție de lucru în interesul sănătății. Și sper că lucrul acesta se va întâmpla pe marginea întregului pachet. Cât privește rezistența la antibiotice, subiectul acesta e considerat foarte important la nivel european. E o provocare majoră la adresa sănătății. De aceea e nevoie de cooperare la nivel european. Parlamentul European în 2015 a adoptat o rezoluție privind Uh, îngrijirea sănătății mai sigură în Europa și îmbunătățirea siguranței pacienților și combaterea rezistenței la uh, asemenea medicamente. Apoi Consiliul a adoptat și niște concluzii privind pașii care trebuie urmați în ceea ce privește abordarea unică asupra sănătății. Deci planul acesta, One Health, care a fost adoptat de iunie în 2017 de către Comisie, trebuie pus în aplicare la nivel național. Fiecare stat membru trebuie să acorde prioritate măsurilor de punere în aplicare, ceea ce depinde firește de situația specifică a fiecărui stat membru. Uh, Bulgaria s-a străduit foarte mult uh, în ce privește dezvoltarea și punerea în aplicare a unui plan referitor la rezistența la antibiotice. Cât privește soluțiile legislative la nivel european, în pachetul veterinar există aspecte foarte importante legate de rezistența la antibiotice. Noi, președinția, ne vom uh, ocupa de o decizie pe baza acestei abordări menționate, One Health Approach. Este un raport uh, al EMA privind vânzările și utilizarea acestor medicamente. Cât privește alimentația sănătoasă a copiilor, e o problemă orizontală. E vorba de tineri și copii. Cel mai, cea mai bună investiție în viitorul Europei, care înseamnă sănătatea tuturor tinerilor. Sănătatea tinerilor înseamnă prosperitate, productivitatea populației europene și o forță de muncă care este într-o stare de sănătate bună. E un subiect important legat de uh, pre, alte subiecte importante ale altor uh, președinții. Sunt concluzii care au fost adoptate deja în timpul președinției elene malteze. Parlamentul European acordă multă importanță acestui subiect și mai ales în ceea ce privește planul de acțiune pentru obezitatea copiilor. Facem tot ce trebuie pentru a asigura o dietă uh, mulțumitoare și o sănătate mulțumitoare, cred că putem face mai mult din acest punct de vedere. Alimentația este un factor de bază care mm, funcționează în sensul unei buni sănătăți. E vorba de o serie întreagă de boli cronice care provin din alimentația noastră, deci trebuie să privim problema din perspectiva sănătății, aplicând abortarea asta, ca sănătatea trebuie să fie inclusă în toate politicile noastre. Uh, alimentația și calitatea alimentelor trebuie să meargă în sensul unui stil de viață sănătos și în sensul uh, profilaxiei și al prevenției. Deci chestiunea poate fi văzută din mai multe puncte de vedere uh, al comerțului, al locurilor de muncă, al protecției mediului, al științelor, al cercetării, al dezvoltării, toate aceste chestiuni sunt importante, dar ce este mai important este impactul asupra sănătății omului. Deci sănătatea trebuie să fie prioritară. Uh, sunt multe dezbateri privind nevoia de alimente, alimente care să fie sigure și sănătoase. Vom vorbi despre producția care să fie, uh, să aibă la bază ideea de alimente sigure, nu numai uh, cererea de alimente. Cât privește comercializarea alimentelor pentru copii, vom discuta și acest lucru. Vom discuta și rolul modelelor tradiționale de alimentație din Europa. Vom vorbi despre nevoia de a menține varietatea alimentară în Uniunea Europeană. Copiii sunt cei mai vulnerabili consumatori ei nu pot să aleagă singuri, să facă o alegere sănătoasă. De aceea, între prioritățile noastre, alimentația sănătoasă pentru copii prevede o conferință pregătitoare la nivel de experți care va avea loc la Sofia pe 6 februarie și vor fi și niște con- con- concluzii ale Consiliului. Nu, toate preocupările noastre trebuie să meargă mână în mână cu agricultura și se poate ajunge la un consens politic pe această temă. Scopul nostru este să găsim o, o coordonare între sănătate și agricultură la nivel european. Producătorii trebuie să pună pe primul loc uh, alimentația sănătoasă. Asta merge mână în mână cu revizuirea PAC Aspectele de sănătate trebuie avute în vedere și în acest domeniu. Cât privește accesul la medicamente, vreau să răspund la câteva din întrebările referitoare la medicamente. E o chestiune complexă, face parte din prioritățile președinției. Una dintre ele se referă la eficiența medicamentelor din punct de vedere terapeutic și din punct de vedere al costurilor pentru sistemul de sănătate și pentru durabilitatea sistemului de sănătate. Faptul că nu sunt medicamente din motive economice, pentru că lumea nu și le permite, inclusiv exporturile paralele, sunt aspecte cheie ale discuției. Și altul este impactul asupra bugetelor statelor membre. Discuțiile pe marginea acestei eh, chestiuni au avut loc în mai multe președinții, Grecia, Italia, Luxemburg, Olanda, Slovacia și Malta. O contribuție importantă la această dezbatere vine și din discuțiile din Parlamentul European. Ați adoptat o rezoluție în 2017 privind îmbunătățirea accesului la medicamente, deci prețurile medicamentelor, efectele terapeutice, situația economică a statelor membre trebuie avută în vedere când vorbim despre accesul la medicamente. Aceste discuții trebuie să facă parte din agenda Consiliului pentru a găsi soluții posibile. Deci vreau să menționez și câteva chestiuni cheie în acest domeniu. 1. Lipsa de medicamente este o provocare cu care se confruntă statele membre. Sunt discuții legate de exporturile paralele sau provocări. Medicamentele nu sunt doar un simplu produs pus pe piață, de aceea avem nevoie de o dezbatere. Bulgaria a pus în aplicare măsuri pentru a urmări uh, această idee a lipsei de produse medicale. Avem un sistem electronic care urmărește importurile plasarea pe piață și modul în care se folosesc bani publici pentru acest lucru. Și avem și sancțiuni în această privință. Un alt aspect este negocierea prețului medicamentelor. Sunt inițiative regionale eh, pentru a contracta cumpărarea de medicamente deci există indicii că se poate găsi o soluție europeană și apoi nevoia de transparență a modului în care se stabilesc prețurile. Transparența e nevoie la nivelul tuturor părților interesate pentru a ajunge la uh, scopul final și anume protejarea drepturilor, parla, drepturilor pacienților mm, pentru ca piața să funcționeze bine în acest domeniu, e nevoie de concurență corectă și liberă. Comisia are puteri foarte largi în domeniul protecției concurenței și acest lucru este valabil în toate statele membre. Și apoi se mai pune și problema sistemului de stimulente acordate producătorilor. Consiliul așteaptă rezultatele eh, unui studiu făcut de Comisia Europeană care se referă la drepturile de proprietate intelectuală și la protecția acestor drepturi în Uniunea Europeană. Președinția bulgară dorește să organizeze o conferință la nivel de experți pe 6 martie la Sofia, ca și o dezbatere pe această temă, o dezbatere la Consiliul uh, EPSCO. Cheia soluției uh, este, de fapt, o soluție echilibrată. Europa trebuie să rămână un spațiu atractiv pentru producători Uh, un spațiu pentru, atractiv pentru medicamentele generice și pentru cele inovative, inovatoare. Vreau să vorbesc acum pe scurt despre glifosat. Se discută și s-a tot discutat la comitete, comisiile de lucru, la grupurile de lucru pe tema agriculturii, dar sunt și aspecte legate de sănătate. Pe 12 decembrie 2017, Comisia Europeană a pus în aplicare un act de punere în aplicare privind utilizarea substanței active din clifosat. Este un act care a fost adoptat după serioase discuții între statele membre. S-a adoptat o perioadă de tranziție de 5 ani pentru eliminarea glifosatului. Ne așteptăm uh, să ne informeze Comisia Europeană în sensul transparenței ca urmare a reacțiilor societății civile, mai ales în ce privește reacțiile FVO. Și ultima întrebare s-a referit s-a referit la uh, renunțarea la certificatului pentru protecție specială. Industria medicamentelor generice spune că Europa nu este extrem de atractivă pentru producătorii de asemenea medicamente. Asta e o preocupare și trebuie să luăm o hotărâre rapidă. Europa are nevoie de propria producție de medicamente generice. Lipsa de medicamente generice sau dependența pe producători din țările terțe nu este în interesul pacienților sau al competitivității Europei. Comisia are dreptul la inițiativă legislativă, de aceea Comisia acum face consultări publice privind această eliminare a certificatului special de protecție este o protecție a brevetului de 10 plus 5 ani. Nu știm exact care va fi domeniul de aplicare al uh, proiectului de legislativ. Comisia Europeană ar trebui să răspundă la această întrebare. Dacă propunerile publicate în timpul președinției bulgare atunci o să o trimitem la Consiliu ca să fie discutată. Mulțumesc! Minister, thank you very much for your... Domnule ministru, vă mulțumesc foarte mult pentru răspunsurile dumneavoastră, pentru și pentru faptul că ați vorbit în fața comisiei noastre. Suntem foarte recunoscători pentru că ați venit aici, pentru ca să ne prezentați prioritățile președinției bulgare. După cum am zis înainte, m-am bucurat foarte mult să vedem că uh, suntem pe aceeași lungime de undă cu multe din aceste priorități prezentate de către dumneavoastră. În numele tuturor uh, deputaților din Comisia Envi vreau să vă mulțumesc încă o dată și vă urez toate cele bune cu președinția bulgară. Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа членове на Европейския парламент, за мен Stimată doamnă președinte, stimați deputați în Parlamentul European, vreau doar să vă mai spun că a fost o mare onoare pentru mine să fiu astăzi aici cu dumneavoastră. Cred că cooperarea între Parlamentul European și Consiliu este de o importanță capitală. În calitate de președinte al președinției rotative a Uniunii Europene, voi face tot posibilul pentru a facilita comunicarea și pentru a folosi practicile bune în munca noastră și vreau să vă spun că a fost o onoare să fiu cu dumneavoastră astăzi. Mulțumesc! This was uh, the last point, so bon appetit. Acesta a fost ultimul punct de pe agenda, așa că poftă bună!